Uh, Bună dimineața, stimați colegi! Începem cu adoptarea ordinii de zi și există următoarele modificări. Punctul 16, așa cum puteți să vedeți, avem prezența comisionarului, comisarului Avramopoulos pentru migrație și cetățenie și acesta ne va vorbi în această dimineață despre reciprocitatea vizelor. Vom începe la ora 9, adică la începutul reuniunii, în loc de ora 11, cum apărea inițial. Punctele de la 3 la 10 vor, uh, le vom discuta de la 11 la 12. Puteți vedea toate acestea pe ordinea de zi. Și punctul 22 îl vom discuta înainte de 21. Punctul 23 și prezentarea raportului la acesta a fost amânat. Dacă nu există obiecții, atunci adoptăm ordinea de zi. Apoi, în ceea ce privește interpretarea, interpretare în croată, malteză și landeză nu, nu le avem disponibile astăzi. Re, la recomandările coordonatorilor avem nominalizarea raportorilor. Doamna Ala Alo de la ECR a fost numită raportor pentru permisele de reședință. Raportori pentru opinie îl avem pe domnul Iezec din partea ALDE, raportor pentru avizul în ceea ce privește descărcările bugetare pentru anul 2013 la Europol, CEPOL, EASO și așa mai departe. Comisia este de acord cu aceste recomandări? Dacă da, sunt adoptate. Și vă rog să țineți cont de faptul că avem un vot electronic scurt astăzi la 10.40, așa că ar fi foarte bine să aveți cartelele de vot pregătite. Și astfel putem să trecem acum la ordinea noastră de zi încărcată, care începe cu punctul 16, așa cum vă spuneam, și mă bucur să pot să-i urez bun venit alături de noi comisarului Avramopoulos la reuniunea noastră de astăzi. Acesta va veni și la cea de-a doua audiere pe care o avem în această după-amiază și cred că va interveni la un anumit punct și pentru o sesiune mai aprofundată cu noi atunci. Avem multe de discutat cu dumnealui, însă pentru moment Dimitris, dorim să discutăm cu dumneavoastră import, acest important subiect al reciprocității vizelor. Așa cum știți, cetățenii statelor din Uniunea Europeană au nevoie de vize pentru a călători în SUA și Canada, în timp ce cetățenii din SUA și Canada nu au nevoie de vize ca să circule în zona Schengen. Acest subiect a devenit unul important și foarte urgent pentru noi, așa că vă reamintesc dezbaterile pe care le-am mai avut pe acest subiect la data de 12 aprilie în acest an, în loc să se adopte un act delegat, așa cum apare în regulamentul 539-01, Comisia a prezentat o comunicare pe care am discutat-o în Comisia Libe la data de 20 aprilie. După aceea, bazându-ne pe decizia luată de coordonatorii libe la 10 mai, pe data de 7 iunie i-am scris comisarului spunându-i că noi considerăm că comisia are obligația de a adopta un act delegat conform regulamentului 539-2001 și să suspende temporar scutirea de, viz- de cerință de viză pentru uh, Uh, cetățenii din țările terțe în discuție. La data de 13 iulie, Comisia a prezentat o altă comunicare în ceea ce privește situația existentă, cea de nereciprocitate în ceea ce privește vizele. Aceasta a fost prezentată în Libe la data de 31 august de domnul Olivier Onidi, director adjunct general de la DG Home. La data de 13 septembrie, coordonatorii LIBE, în prezența fostului raportor domnul Diaz de Mera, au decis să-l invite pe comisarul Avramopoulos. Iar acesta a decis să vină și să se întâlnească astăzi cu noi. Așa că acum îl rog pe domnul comisar să răspundă la uh, ceea ce l-am rugat și apoi voi da cuvântul domnului Diaz de Mera și oricăror altor membri care doresc să ia cuvântul. Domnule comisar, vă mulțumim că ați venit astăzi și sperăm să ne răspundeți la toate. Mulțumesc! Lord, uh, dear members of the parliament. Stimați membri ai Parlamentului, permiteți-mi să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că m-ați invitat astăzi aici, astfel încât să avem un schimb de opinii pe acest subiect foarte important. Cu ajutorul dumneavoastră vom găsi o soluție. Am urmărit dialogul pe acest subiect. Și asta pentru că eu sunt sigur că suntem cu toții de acord că e o chestiune foarte delicată. Reciprocitatea vizelor cu SUA și cu Canada are pe de, a, pe de o parte de a face cu un tratament echitabil și nediscriminat, nediscriminator al cetățenilor UE, pe de altă parte are de a face cu eficiența strategiei noastre pentru a obține toate acestea. Ce vreau să spun? Oferim prioritate strategiei, astfel încât să ajungem la rezultatul dorit, în loc să intrăm într-un conflict care ar avea efecte negative pentru toate părțile. Sunt pe deplin conștient de, de așteptările pe care le aveți pentru un progres tangibil. Să încep cu Canada. Sunteți conștienți de faptul că am făcut eforturi în acest sens, pentru că și din punct de vedere personal e un subiect important pentru mine. A existat o oportunitate pentru un dialog constructiv. Știți că acest subiect este legat de Bulgaria și România sub uh, acordul uh, economic și comercial și cel strategic. Semnătura acestor acorduri este Principalul rezultat pe care îl avem, îl putem aștepta de la summitul UE Canada care va avea loc în 27 octombrie. Discuția a ajuns la acest nivel politic acum câteva luni. Ne-am întâlnit cu uh, ministrul canadian, domnul McCallum, și am încercat să negociem o soluție. În iulie, pentru prima dată, Canada a promis că uh, ne va da un calendar în ceea ce privește ridicarea vizelor. Acum suntem aproape, suntem foarte aproape spre a ne atinge obiectivul. Un dialog intensiv are loc între toate părțile implicate, la cel mai înalt nivel politic. Înțelegeți că posibilele soluții politice sunt discutate. Eu sunt încrezător că în curând vom avea și rezultatele muncii noastre. Cred că progresul pe care îl vedem în relația cu Canada ne arată că abordarea noastră a fost cea corectă. O diplomație liniștită, angajamente luate din partea tuturor, păr- luate din partea tuturor părților pot să aducă rezultate. Suspendarea vizelor pentru cetățenii canadieni uh, nu cred că ne-ar ajuta să ne atingem obiectivele. De fapt, sunt convins că dacă i-am forțat pe cetățenii canadieni să aibă nevoie de vize, atunci totul ar fi contraproductiv. Și astfel ajung la SUA. În timp ce continuăm discuțiile cu partenerii noștri din Statele Unite ale Americii, totuși nu pot să vă spun că am făcut progrese până acum. Voi fi sincer cu dumneavoastră. Înainte de alegerile prezidențiale din noiembrie și cele pentru Congres, nu mă aștept să survină vreo modificare. Și sigur înțelegeți de ce. Nici nu trebuie să mai subliniez faptul că acest subiect va rămâne o prioritate pentru noi, cu noua administrație și congresul de acolo. Nu e vorba de o lipsă de voință de a ne îndeplini obligațiile și a apăra poziția noastră, ci vorbim aici de a alege un calendar care să ducă la rezultate bune. Strategia noastră este aceea ca în cazul Canadei. În loc să fim contraproductivi, preferăm să ne luăm angajamente, să ne angajăm într-o diplomație pașnică. Rolul Congresului SUA este foarte important în acest sens. Nu poate să existe o extindere a programului Visa Waiver fără să existe schimbări legislative. Congresul actual Până acum, pur și simplu nu a vrut să accepte să schimbe acest program al vizelor pentru celelalte cinci state membre care au mai rămas. Vom continua să discutăm acest subiect de fiecare dată când ne întâlnim cu membrii ai Congresului SUA. E un efort comun al Uniunii Europene. Permiteți-mi să fiu foarte clar. Comisia nu va ezita să adopte actele respective dacă ar ști că se va ajunge la liberalizarea vizelor pentru toți cetățenii UE. Însă, în cazul SUA. Știm că impactul ar fi cel opus. Până și adoptarea actului delegat de comisie ar pune în pericol întregul program de liberalizare al vizelor cu SUA, a vizelor cu SUA. S-ar ajunge cel mai probabil la o reintroducere a vizelor pentru toți cetățenii UE care călătoresc în SUA stimată Claude, stimați membri, Comisia e o instituție care respectă legislația, însă avem responsabilitatea de a vă informa pe dumneavoastră despre consecințele negative care ar surveni din punerea în aplicare a regulilor. Aceste consecințe ar fi resimțite și de cetățenii noștri și de Uniunea Europeană în întregul ei, în ceea ce privește relațiile noastre strategice. Ne dorim să lucrăm îndeaproape cu dumneavoastră astfel încât să obținem rezultatele pe care ni le dorim și anume reciprocitate de plină a vizei pentru toate statele membre. Vă mulțumesc încă o dată că mi-ați dat această șansă de a discuta cu dumneavoastră astăzi aici. Vă mulțumesc! Mulțumim, Dimitris. Mai mulți colegi doresc să ia cuvântul. E, o, e o, un subiect delicat și important. Începem cu domnul Diaz de Mera, fostul raportor. Muchas gracias, señor presidente. Y muchas gracias al... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult, domnule Avramopoulos, pentru că ați eh, comparat în fața noastră și pentru că ați, ne-ați relatat despre această temă extrem de complexă și la care ținem foarte mult. Am apreciat foarte mult uh, interesul dumneavoastră și vă rog ca și dumneavoastră să ascultați poziția raportorului, la fel cum v-am ascultat și noi, care este poziția Parlamentului, de fapt, să o ascultați cu sinceritate. După cum știți, domnule comisar, dezbaterea de astăzi este o reluare a dezbaterilor din 20 uh, aprilie și 31 august. De atunci, Comisia nu și-a modificat poziția. Este adevărat că există multe probleme, însă, în același timp, există o neîndeplinire. Am încredere că domnul Avramopoulos, dincolo de explicațiile pe care ni le-a dat în această dimineață și care ne dau speranțe în legătură cu Canada și care sunt dezamăgitoare în cazul Statelor Unite, mă aștept să depună o presiune diplomatică foarte puternică pentru a ajunge în legalitate. Această dezbatere ține de procedură. Nu este o chestiune de fond, după cum am, cum am mai spus în fiecare din intervențiile mele. Nu este momentul acum să dezbatem dacă trebuie sau nu să reimpunem vizele Statelor Unite și Canadei. Acum ne dorim doar pur și simplu să se îndeplinească cele spuse în regulamentul 539, care spune foarte clar cum trebuie să acționăm și care sunt competențele Comisiei, ale Consiliului și ale Parlamentului. Parlamentul acționează cu responsabilitate și din luna mai încoace am avut două dezbateri în la comisie, două la coordonator și o dezbatere bilaterală la care uh, am avut onoarea să participați și dumneavoastră și vă mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră în legătură cu acțiunile pe care le face Comisia pentru a se îndeplini reciprocitatea cu Canada și Statele Unite. În special, rezultatul reuniunilor bilaterale pe care le-ați avut în ultimele săptămâni este foarte important și repet acest lucru, să continuăm să impunem presiuni în domeniul relațiilor diplomatice pentru a găsi o soluție la această problemă. Însă, și în plus și în paralel, trebuie să se îndeplinească articolul 1.4f al regulamentului, care obligă Comisia să prezinte un act delegat la maxim de 24 de luni de notificare a lipsei de reciprocitate. Marja de manevră deja a expirat. Este o decizie a Curții de Justiție a Uniunii în sentința din 16 iunie 2015. În această decizie nu se spune că Comisia trebuie să prezinte una sau două comunicări. Nu. Dacă acționăm așa, Este o modalitate de raționament. Comisia se apropie de competențe care nu-i aparțin. Invadează așadar competențele Parlamentului și ale Consiliului. În mod foarte clar, ne aflăm în fața unei probleme interinstituționale și este foarte necesar ca Comisia să acționeze ca un adevărat garant al tratatelor. În fața acestei situații, îi solicit domnului comisar cu toată seriozitatea și cu toată umilința și cu tot respectul, îi solicit domnului comisar să respecte regulamentul, să prezinte actul delegat și atunci noi și Consiliul, colegiuitorii, vom dezbate în legătură cu oportunitatea și sau consecințele politice ale unei posibile reintroduceri a vizelor. Este o decizie care ne aparține nouă ca, ca și colegiuitori. Aparține Parlamentului și Consiliului. Altfel, ce resurse ne mai rămân pentru a respecta legea? Calea este foarte clară. Repet din nou că eu sunt un prieten al Statelor Unite și nu îmi doresc să se impună vize cetățenilor din Statele Unite. Însă, Ceea ce îmi doresc în primul rând și în mod fundamental, fundamental este ca atât Canada cât și Statele Unite să aplice ridicarea viselor Poloniei, României, Bulgariei, Ciprului și Greciei. Domnule Avramopoulos, apreciez munca dumneavoastră și apreciez de asemenea armonia între strategie și eficiență. Însă, în acest domeniu, gândiți-vă cât de negativ ar fi în fața rezistenței Congresului Statelor Unite ca dacă ați decide să se impună obligația vizelor pentru restul statelor membre și atunci ar trebui să acționeze Congresul American ar trebui să acționeze pentru ridicarea vizelor, dar și pentru impunerea vizelor pentru celelalte state. Ar fi un instrument strategic convenabil și util pentru a pune în mișcare uh, Congresul Statelor Unite. Care ar fi consecințele? Acestea, bineînțeles, trebuie să fie cântărite. Însă, Comisia este o rotiță esențială în structura complexă a Uniunii. Comisia trebuie să evite consecințele negative. Comisia trebuie să respecte legea în calitate de garant al tratatelor. V-am mai spus deja că este un fel de castană fierbinte pe care ne pasăm între noi, dar pe care până la urmă trebuie să o rezolvăm. Trebuie să îndeplinim regulamentul și să ducem la capăt această problemă diplomatică. I think the position could not be made any clearer um, from the Parliament side, but now... Vă mulțumim că ați spus care e poziția Parlamentului. Acum doamna Sipăl are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Diaz de Mera pentru această prezentare foarte clară și nu pot decât să fiu de acord cu cele spuse de acesta în ceea ce privește consecințele. De aceea voi fi relativ succintă, pentru că eu sunt foarte îngrijorată. Sunt îngrijorată de mesajele pe care le trimitem acum prin felul în care abordăm această chestiune. Avem un acord foarte clar, printre altele, și cu Canada și cu SUA, cu un calendar clar și anume că ne dorim să existe reciprocitatea vizelor și nimeni nu respectă acest acord. Nu o fac pur și simplu. Comisia e reticentă, e reticentă să adopte un act delegat, asta și pentru că ar putea să aibă consecințe, cum spunea și domnul Diaz de Mera, noi nu ne dorim să impunem o obligație de viză pentru toți cetățenii din SUA, poate și pentru cei canadieni, nu știm. Nu știm dacă va exista un acord cu aceștia în această lună. În schimb, americanii se pare că nu sunt atât de reticenți. Ei uh, nu, nu își respectă angajamentele luate, însă ne amenință acum că vor introduce vize pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Și eu cred că nu putem pur și simplu să stăm liniștiți și să spunem nu putem reacționa, să putea să fie periculos. Dacă așa se va întâmpla și dacă lucrurile stau așa, atunci eu, guvernul SUA, aș spune întotdeauna nu putem să îi luăm în serios pe europeni, oricum pot ei să facă ce vor, noi nu ne respectăm acest acord și atunci nimic nu are niciun fel de consecință. Și de aceea eu mă gândesc la procedura pe care o vom implementa acum și ce înseamnă acesta. Și nu are de-a face doar cu reciprocitatea vizelor, ci are de-a face cu încrederea, cu cooperarea între noi. Și de aceea eu cred că e foarte important să facem acest pas și anume să se facă acest act delegat și să facem tot ce ne stă în putință ca până la urmă, la sfârșit, să existe reciprocitatea vizelor pentru SUA, pentru Canada și pentru toate cele 28 de state membre. Însă nu ar trebui să mai dureze încă șase luni sau încă doi, trei ani, ci trebuie ca totul să se întâmple cât de repede posibil. Mulțumim, Brigitte. Doamna Weizmanova. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în ultimii doi ani, în ceea ce privește regulamentul 1289 din 2013, Comisia Europeană evalua situația legată de lipsa de reciprocitate privind regimul vizelor, situație care afecta milioane de cetățeni în Bulgaria, România, Cipru, Polonia. Comisia Europeană ar fi trebuit să întreprindă acțiuni, adică să adopte un act delegat. În schimb, la data de 12 aprilie, în acest an, când a expirat termenul, Comisia a decis să dea mai departe această sarcină Parlamentului European și Consiliului. Însă regulamentul e destul de clar în dispozițiile pe care le conține. Domnul Claude Moraes a menționat deja acest fapt. Comisia trebuie să adopte un act delegat privind lipsa de liberalizare a regimului vizelor. ținând cont de faptul că țara terță respectivă nu a respectat angajamentele luate și anume liberalizarea vizelor la 24 de luni după decizie și termenul limit a fost data de 12 aprilie acest an. Întrebarea mea e următoarea. Cum credeți că văd cetățenii europeni toate acestea, mai ales din statele despre care vorbim acum? Ce se întâmplă în Uniunea Europeană? Oamenii au impresia că avem o Uniune Europeană cu două clase diferite de cetățeni. E Comisia Europeană luată în serios dacă amenință că va face ceva, dar până la urmă nu o face niciodată? Comisia Europeană trebuie să fie garantul tratatelor, a tuturor tratatelor, a tuturor dispozițiilor și nu să aleagă ce își dorește să apere și să pună în aplicare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă. Trebuia să spun că sunteți raportor în umbră pe acest dosar. Dosar, doamna Gabriela are cuvântul. Благодаря, господин председател. Аз най-напред бих искала да благодаря на комисар Аврамополос. Mulțumesc! Aș dori să îi mulțumesc comisarului Avramopoulos pentru angajamentul de care a dat dovadă și pentru politica coerentă pe care a avut-o în cooperarea cu statele membre în ultimele luni, astfel încât să se ajungă la reciprocitatea de a vizelor. Liberalizarea cerințelor pentru vize e importantă pentru întreaga Uniune, Europe- Uniune Europeană și foarte importantă pentru țara mea, mai ales pentru Bulgaria. Și asta pentru că cetățenilor bulgari încă li se solicită viza astfel încât să călătorească în SUA sau Canada. În iulie, când dumneavoastră, domnule comisar, v-ați întâlnit cu John Malcolm, atunci s-au făcut niște declarații foarte clare, și anume eforturile spre liberalizarea vizelor ar trebui să fie mai țintite și mai clare. Și aici aș dori să vă spun ceva. Primele rezultate sunt deja vizibile. Luna trecută, prim-ministrul bulgar a avut o discuție cu domnul Trudeau, prim-ministrul canadian. Canadienii deja lucrează la liberalizarea vizelor pentru cetățenii bulgari. În ianuarie 2017, Canada îi va accepta pe cetățenii bulgari, va accepta ca aceștia să călătorească în Canada fără vize dacă au mai călătorit în această țară sau dacă au uh, vize SUA. Apoi, după un anumit timp, tuturor cetățenilor bulgari le va fi permis să călătorească fără viză în Canada. Bineînțeles, trebuie să ținem cont aici și de anumite dificultăți tehnice și administrative care ar putea să facă astfel încât termenul limită să fie amânat până la data de 18 mai 2018. Nu, 1 mai 2018. În orice caz, putem să vedem rezultate clare, rezultate vizibile deja și toate au de-a face cu munca Comisiei Europene. Da, noi în Bulgaria vedem niște rezultate pozitive. Însă insistăm în continuare că e foarte, foarte important ca oamenii să nu aibă impresia că Europa are două viteze și două clase de cetățeni. Rezultatele ar trebui să fie rapide, vizibile și tangibile. Și de aceea am dat exemplul Canadei. Întrebarea mea e foarte specifică în acest sens. Considerați că ceea ce am obținut cu Canada până acum va putea să ne ajute să mergem înainte pe același subiect cu SUA? ne poate ajuta, ce putem face mai bine și care sunt provocările. Vă mulțumesc. Mrs. Gabriel, um, Mr. Allah. Mulțumim. Doamna, doamna Gabriel, domnul Alahan. Domnul Halaahu, vă mulțumesc, domnule președinte. Care au fost cerințele pentru, din partea Statelor Unite pentru cele cinci state și cerințele respective sunt uh, posibil de îndeplinit în viitorul apropiat? Adaug că sunt perfect de acord cu domnul comisar și cu comisia, și anume că intrarea într-un conflict cu Statele Unite ar fi contraproductiv, neînțelept și nu ar duce la rezultatul scontat. Uniunea Europeană este o adunătură destul de heterogenă de state și chiar dacă noi pretindem că nu este, mi se pare de înțeles că Statele Unite nu vede lucrurile în același fel. Este o întrebare bună. Ce uh, influență are situația actuală asupra imaginii Uniunii Europene în Bulgaria, în România și în alte state? Însă putem să ne întrebăm ce se întâmplă cu imaginea Uniunii Europene și în celelalte state membre, celelalte 23, dacă și-ar pierde uh, Uh, dreptul de a călători fără viză cu Statele Unite datorită statutului de membru în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai am două intervenții, doamna Wikström și domnul Radev și închidem lista. Doamna Wikström, Cecilia, ai cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră alături de noi în această dimineață, însă mi se pare într-adevăr că reluăm discuția de acum o lună și nu am registrat mari progrese. Ce înseamnă abordarea diplomatică atunci când știm că ar trebui să existe o respectare completă a regulamentului, în special articolul 1.4f, și anume că comisia trebuie să vină cu un act delegat. Înțeleg raționamentul și încercările diplomatice de a ajunge la rezultate, dar până acum nu s-a obținut niciun rezultat concret. Sunt de acord pe deplin cu perspectiva raportorului și sunt mândră în acest moment că acest Parlament încă are membri cu principii, cum este colegul nostru Diaz de Mera, care are coloană vertebrală și apără instituția noastră, apără cetățenii Uniunii Europene, Europene și în special cetățenii din cele cinci state vizate. Ei își vor găsi un erou în acest om care le apără poziția împotriva Comisiei. Un lucru pe care îl regret foarte mult și trebuie să vă întreb, domnule comisar, de ce dumneavoastră de ce noi, Uniunea Europeană, avem întotdeauna perspectiva perdantului, cel care renunță și dă de la el de fiecare dată. Chiar nu văd restul, rostul de a avea o asemenea atitudine defetistă. Și eu sunt membru a Comisiei Jurii și, din punct de vedere juridic, este o încălcare flagrantă a legii din partea Comisiei, a propriilor, propriilor noastre norme și trebuie să existe și consecințe juridice, ceea ce înseamnă că instituția, că Parlamentul poate să acționeze împotriva Comisiei și asta în deplină, cu deplină respectare a tuturor tratatelor și normelor juridice. Sper să nu se ajungă la această situație îmi doresc foarte sincer să se rezolve problema, însă trebuie să ținem cont și de faptul că miza este atât de mare, acordurile cu Statele Unite. Vorbim despre TTIP, suntem cele două, cele mai mari democrații din lume și dacă respectul reciproc încă nu există, atunci care sunt perspectivele pentru viitor și pentru acordurile comerciale din viitor? Cred cu tărie că Comisia ar trebui să nu mai facă comunicări și să înceapă să acționeze în conformitate cu uh, regulamentul și anume să-și asume responsabilitatea juridică și să dea rezultate conform obligațiilor sale. Și să nu ne mai simțim întotdeauna ca partea perdantă și să nu renunțăm doar pentru că se pun presiune asupra noastră. Este în interesul ambelor părți să se ajungă la un acord și reciprocitatea trebuie să existe. Imaginați-vă că am exclude cinci state americane și am începe să le considerăm ca să le considerăm ca state de or, clasa a doua. Sunt perfect de acord cu colegul meu în acel Felix. Trebuie să le arătăm acestor cinci state că le luăm în serios problemele și îngrijorările și Sper, domnule comisar, să acționați. Acesta este angajamentul meu alături de raportor, că trebuie să ne luăm responsabilitatea și să acționăm fără comunicări și fără repetări inutile ale acestui exercițiu fără rost. Vă mulțumesc, domnul Radev, și după aceea dăm din nou cuvântul comisarului. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, într-adevăr, eforturile diplomatice ale Comisiei sunt importante, dar a durat prea mult timp. Într-adevăr, s-au înregistrat progrese în relația noastră cu Canada Săptămâna trecută, prim-ministrul bulgar a primit informații de la omologul său canadian că se va introduce în mod treptat ridicarea vizelor începând cu 2017 și ridicarea va fi de plină în 2018. Însă, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene nu a, nu a confirmat aceste informații. În ceea ce privește programul de ridicare a vizelor pentru cetățenii bulgari și români, în ceea ce privește Statele Unite, am următoarea întrebare. Considerați că după alegerile din Statele Unite, putem să aștept, ne așteptăm la vreun progres? Care este calendarul pentru a ne se clarifica politica Statelor Unite. Nu credeți că acțiunile Comisiei dau un semnal că pentru Comisie parteneriatul cu Statele Unite și Canada este mai important decât uh, tratamentul egal pentru cetățenii comunitari? Nu, cumva, nu credeți că este mai important uh, să respectăm legislația comunitară și să punem pe primul loc solidaritatea în Uniunea Europeană în loc de, uh, în loc să ne fie teamă de periclitarea bunelor relații cu Statele Unite și Canada. mulțumesc, domnule Radev. Domnule comisar, cred că vă așteptați la aceste intervenții, însă nu știu dacă însă vă confruntați cu multe probleme în momentul actual. Nu știu dacă vă așteptați la acest tip de intervenții din partea colegilor noștri. Până acum am avut două dezbateri la Libe, am avut două, trei dezbateri la coordonatori, participarea domnului Diaz de Mera. Sper că Comisia Libe va continua să discute aceste, această problemă. Vă spun cu tot respectul pe care l-au arătat uh, eurodeputații astăzi. Când am fost la Washington, am avut uh, un schimb de păreri foarte deschis cu Departamentul de Stat. i am înțeles că nu vrem uh, cetățeni de rang 2 în Uniunea Europeană și Statele Unite pot să vadă Uniunea Europeană într-un fel. Uh, poziția lor era foarte clară. Comisia Libe a făcut totul pentru a prezenta ceea ce este o obligație foarte clară din partea Comisiei. Am asistat astăzi la o serie de opinii foarte clare din partea tuturor grupurilor politice pentru noi este foarte important să se respecte procedura pentru a crea presiuni politice. Vreau să spun acest lucru înainte de a răspunde, pentru a vă spune foarte clar care este poziția noastră. Vom avea și o solicitare de răspuns oral și o dezbatere în plenară pentru că este vorba aici și de politica din statele membre vizate. Așadar, așteptăm cu mare interes răspunsul dumneavoastră, domnule comisar. Vă mulțumesc. Nu mă surprinde uh, reacția dumneavoastră și nu mă așteptam să fiu bine primit. Am o perspectivă realistă și știu că discut cu politicieni și le cer și lor să abordeze problema în mod politic și nu din punct de vedere teoretic și juridic. Asta am încercat să spun în remarcile mele introductive. Stimați prieteni, stimați eurodeputați, v-am ascultat uh, observațiile cu mare atenție și uh, împărtășesc preocuparea dumneavoastră în legătură cu situația actuală și pe mine mă preocupă. În definitiv, cu toții ne dorim exact același lucru. Reciprocitate de plină în domeniul vizelor pentru cetățenii noștri care călătoresc în Statele Unite și Canada, toți cetățenii noștri. Suntem conștienți de obligațiile noastre juridice și Comisia Europeană respectă legile, însă suntem convinși că suspendarea ridicării vizelor acum ar fi dus la nu ar fi dus la reciprocitatea vizelor. Din contră, nu este în interesul niciunei instituții să uh, se lupte între ele la Curtea de Justiție. Acest lucru nu va duce la ridicarea vizelor, la reciprocitate, nici cu Statele Unite, nici cu Canada vă asigur că trebuie să epuizăm toate modalitățile de negociere pe care le avem până acum. Dialogul nostru politic cu Canada are șanse să producă rezultate foarte curând. Vă solicit însă un puțină răbdare. Cu Statele Unite trebuie să continuăm discuțiile atât acum cât și după alegerile din noiembrie. Suntem politicieni Știm care este climatul politic acolo acum și știm cum, acest, cum se pot utiliza aceste probleme în dialogul intern în Statele Unite. Așadar, vă rog să ne susțineți aici. Nu vom renunța la munca noastră până nu vom atinge reciprocitatea viz- ridicării vizelor pentru toți cetățenii, după cum am mai spus-o. În ceea ce privește Statele Unite. Se apropie alegerile și acum nu există nicio perspectivă de avansare a negocierilor. Este foarte clar. Adoptarea de către noi a unui act delegat ar fi dus imediat, chiar înainte ca Parlamentul European să poată să își adopte o poziție, ar, ar fi dus la suspendarea ridicării vizelor pentru toți cetățenii Uniunii Europene și cu Canada. Cu Canada avem indicații foarte puternice că adoptarea unui act delegat ar fi fost contraproductivă în procesul nostru politic. Dragă Diaz Maria, există o declarație comună în care Canada s-a angajat să continue să lucreze alături de noi pentru ridicarea vizelor. Declarația ministerială din 11 iulie regretă acest lucru și a promis să regretă că nu există un calendar foarte clar și uh, promite să revină cu un calendar clar. Datele încă nu pot fi confirmate, însă sunt încrezător că vom avea vești bune din Canada foarte curând, poate chiar în orele următoare. În ceea ce privește Statele Unite, vom urmări aceeași strategie cu aceleași angajamente. Domnul Halahon, mi-ați pus o întrebare în legătură cu preocupările principale ale Statelor Unite nici unul dintre cele cinci state membre care au nevoie de state vize pentru, pentru Statele Unite uh, nu îndeplinește criteriul de 3% refuzare de vize. În 2015, rata de refuz a vizelor a fost Cipru 3,5%, Polonia 6,4%, Bulgaria 17,3%, România 11,3% și Croația 5,5% pentru a ridica vizele pentru aceste state, Congresul Statelor Unite trebuie să schimbe legislația și să crească acest prag de 3%. Însă nu există niciun fel de dorință în Congresul American să facă acest lucru. Și știți acest lucru foarte bine. Dragă Cecilia, nu sunt de acord. Am făcut foarte mult. Puneți presiune asupra mea, uh, aici în public și în privat. În ultimii 10 ani Comisia a lucrat pentru a se asigura că cetățenii europeni pot să călătorească pe cât de liber posibil. Extinderea din 2004 a adus o serie de cazuri de non-reciprocitate. În 2005, 18 state membre și state asociate în Schengen aveau nevoie de vize pentru 8 state terțe. Acum avem doar 5 state membre și 2 state terțe cu care încă mai avem probleme. Reciprocitatea a fost întotdeauna o prioritate pe agenda noastră politică. Bineînțeles că vom continua munca noastră pe toate, până când se rezolvă toate cazurile de non-reciprocitate. Și aici vreau să fac o observație politică. Da, într-adevăr, există o responsabilitate juridică. Avem o responsabilitate, și, însă și o responsabilitate politică de a asigura scutirea de vize pentru toți cetățenii și să nu um, impunem vize tuturor cetățenilor. Este foarte clar. Însă iau notă de pozițiile exprimate de dumneavoastră aici. Ați spus, ați recunoscut câteva dintre acțiunile noastre și închei mulțumind din nou lui Claude pentru invitația sa și pentru această, acest schimb foarte clar, franc și constructiv de opinii. Știți că întotdeauna am respect uh, angajamentele către Comisia Libe, pe care o consider ca parte a familiei mele. Vă voi ține la curent în legătură cu progresul uh, în fiecare stadiu, stadiu al procedurii. Și vă mulțumesc tuturor pentru această ocazie de a discuta situația astăzi. Vă mulțumesc. Oh, sorry. Mulțumesc, domnule comisar. Doar un mic punct de procedură din partea lui Sofi. Dacă am, ca să, deci, dacă am înțeles bine, răspunsul dumneavoastră este că refuzați să vă îndepliniți datoria uh, ca și comisar, pentru că pentru dumneavoastră aspectele politice sunt mai importante decât legea și că puneți mai multă valoare pe relațiile diplomatică de, de, diplomatice decât pe drepturile cetățenilor europeni. Și dacă este așa, dacă refuzați să vă îndepliniți obligațiile, aș fi de acord cu doamna Wikström că Parlamentul European are uh, o justificare pentru a vă da în judecată. Nu era un punct de procedură, spune președintele. Nimeni nu credea că va fi un punct de procedură oricum, dar timpul ne presează. I mean, I, I do, if you have just a moment more for this small... Încă un moment pentru această mică dramă. Cred că domnul Diaz de Mera are dreptul să intervină în calitate de raportor. Domnule Diaz de Mera, doriți să interveniți? Sí, muchas gracias, señor presidente. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, într-adevăr, dezbaterea de astăzi este una de natură politică, însă așa cum spuneam și mai devreme, este o dezbatere și de procedură în același timp și de îndeplinire a respectare sau nu a regulamentului 539 din 2005. Și pentru a rezuma uh, ce s-a spus aici, noi vom uh, fi foarte exigenți și perseverenți în această exigență noastră. Așa cum a spus-o domnul președinte, domnul Moraes și va trebui să acceptăm această exigență, care de fapt este o presiune din partea Parlamentului asupra Comisiei. E foarte clar. În ceea ce privește uh, spiritul uh, pe care îl are Congresul American, așa cum ați spus dumneavoastră, acest uh, spirit nu este deloc compatibil cu cel de aici, de la Parlamentul European. Și pot să vă spun că, din punct de vedere al strategiei, ceea ce e bun pentru noi, uh, în mod normal, strategia nu se face publică. Strategia se utilizează, se implementează, dar eu am să o fac publică acum. Iată care este. Trebuie să inițiați actul delegat și vedeți atunci uh, cum Congresul American va face și el un pas înainte. Să dumneavoastră trebuie să inițiați acest act delegat, pentru că acesta este instrumentul de care dispuneți dumneavoastră, instrumentul esențial pentru negociere. Și în acel caz, ei vor trebui să facă ceva uh, dacă vor percepe acel act delegat ca o amenințare și vor reacționa spunând că ar putea impune din nou obligația de viză pentru cei 28 uh, de membri ai UE. Dar asta înseamnă o dezbatere în Congresul American, aceeași dezbatere care va apare în urma actului delegat fiind unul consecința celuilalt. Deci dumneavoastră trebuie să inițiați această procedură a actului delegat și după aceea veți vedea. Și Parlamentul și Consiliul vor lua decizia definitivă. Însă trebuie să inițiați această procedură a actului delegat și vom fi foarte exigenți pe această temă și uh, vom uh, înțelege și uh, vom aprecia capacitatea dumneavoastră diplomatică atunci când veți exercita această putere pe care vă cere Parlamentul. Mulțumesc! Da, aplaudăm cu toții ceea ce tocmai a spus domnul Diaz de Mera. Îmi pare rău că s-a lungit uh, această dezbatere, dar așa cum spuneam comisarului mai devreme, trebuie să se inițieze această procedură și acesta este practic o manifestare politică. Pentru că un lucru pe care nu-l puteți face aici uh, la Comisia Libe este să ne priviți de sus. Pentru că dacă faceți ce a spus domnul uh, Diaz de Mera, trebuie practic să inițiați această procedură, să nu uh, anticipați ce se va întâmpla și este singurul lucru pe care vă l cerem, este dorința comisiei noastre. Putem avea o întrebare orală, o dezbatere la Uh, plenar aici la Parlament și veți auzi această poziție foarte clară din partea comisiei noastre. Înțelegem partea politică, dar și obligațiile procedurale pe care le aveți și cred că nu pot să o spun mai bine decât a făcut-o deja domnul uh, Diaz de Mera și uh, cum a spus-o de altfel și doamna Invelt. Există o obligație legală și, bineînțeles, și o chestiune politică. Deci, Comisia înțelege foarte bine poziția dumneavoastră și uh, situația țărilor afectate. Deci uh, ne înțelegem cu toții foarte bine. Dar de ce nu inițiați uh, procedura? Acesta este comentariul pe care noi l avem de făcut. Doriți să reacționați la aceste comentarii? Da. Nu știu dacă doriți să spun ceva aici în fața microfonului. Da. Aș vrea să vă fac o cerere. Trebuie să faceți mai multă presiune asupra noastră ca să putem prezenta mai bine argumentele acestea la comisie. Da, mulțumesc, dragi colegi, și aici se încheie dezbaterea. Mr. to Colleagues, um, we have the point. Dragi colegi, raportorul pentru următorul punct este pe drum, trebuie să ajungă dintr-o clipă în alta, deci putem face o pauză scurtă de un minut. Dragi colegi, vă rog să luați loc cei care v-ați participat la această dezbatere și trecem la punctul 11, și anume situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în anul 2015. Raportor este domnul Naghi și voi face o scurtă prezentare este vorba de o, o dezbatere a amendamentelor, este raportul anual asupra situației drepturilor fundamentale în UE, și, după cum știți, este unul dintre rapoartele anuale cheie la această comisie, cu o serie de analize detaliate pe o serie de elemente din Uniunea Europeană și din statele membre. Anul acesta s-au prezentat 986 de amendamente și domnul raportor, domnul Naghi, va face o prezentare pentru acest schimb de opinie asupra amendamentelor. Și raportorii din umbră care sunt prezenți vor lua de asemenea cuvântul. Începem cu raportorul pentru analiza celor 986 de amendamente. Domnule raportor, sunteți pregătit? Da. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să mulțumesc colegilor care au uh, prezentat aceste amendamente la raportul meu. Primit 986 de amendamente destul de multe și, bineînțeles, e nevoie de ceva timp și pentru traducerea acestor amendamente. Acum încercăm să le sistematizăm în amendamente de compromis. Există amendamente în ceea ce privește considerentele și 166 la prima parte, deci vă dați seama că sunt foarte multe și aș vrea să mulțumesc colegilor care ne-au ajutat să avem și amendamente de compromis, deci pentru munca lor deosebită. Aș vrea de asemenea să vă informez și asupra procedurii de lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Deci, nu luăm amendamentele care se referă la anul 2016. Este un comentariu foarte important pentru că multe dintre ele se referă la chestiuni din 2016. Iar raportul este unul pe anul 2015. De exemplu, am primit uh, un amendament în legătură cu rezoluția asupra implementării directivei de luptă împotriva traficului și avem uh, această directivă într-un alt proiect de raport sau cazuri specifice de la CEDO pe care le-am adăugat la recomandări pentru toate cazurile uh, de la CEDO în proiectul de raport. Am preluat uh, și multe amendamente utile, dar am încercat pe de altă parte să evităm dublările de texte iar celelalte amendamente care se refereau la statul de drept. Doamna Invel, de exemplu, a prezentat multe amendamente foarte interesante și a, aceasta face ca raportul să fie mai ambițios. Deci, vom încerca să prezentăm un punct de vedere mai general, și anume acela al drepturilor fundamentale. Multe amendamente s-au prezentat în ceea ce privește drepturile copiilor. De exemplu, la copiii minori neînsoțiți care au dispărut. Aici încercăm să ne centrăm pe un sistem eficient de uh, protecție a copilului cu un sistem de tutelă și un schimb de informații între statele membre. Am vorbit și la întâlnirea raportorilor din umbră la SID. Vom avea și un nou capitol referitor la drepturile digitale față de proiectul de raport inițial și acest capitol este unul cu adevărat important, în special în ziua de astăzi, pentru a vedea cum uh, sunt legate noile tehnologii de drepturile fundamentale și, de exemplu, apariția uh, Uh, dronelor, hărțuirea online, drepturile copiilor pe internet și așa mai departe. După cum vedeți, raportul acoperă foarte multe domenii din punctul de vedere general al drepturilor fundamentale și uh, nu aș vrea să mă pierd în detalii pe chestiuni prea specifice care uh, sunt acoperite deja de alte rapoarte mai concrete. Așa că vă rog să aveți înțelegere față de mine, pentru că aceste 986 de amendamente înscris nu puteau fi toate incluse în întregime în raport. Și am lucrat din greu pentru a putea face amendamentele de compromis care să acopere toate ideile prezentate, toate ideile pe care ni le-ați trimis dar nu putem utiliza textele prezentate în întregimea lor. Cred că vom prezenta o imagine globală a situației drepturilor fundamentale în 2015 și aștept acum comentariile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, așa se întâmplă de fiecare dată cu astfel de rapoarte, care primesc foarte multe amendamente. Acum mai mulți colegi doresc să intervină și vom începe cu doamna Revo Dalon. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Aș vrea să insist uh, asupra unor amendamente pe care le-am prezentat cu doamna Guillaume, care doresc să îmbogățească acest raport și care nu ni se par a fi amendamente de detaliu sau amendamente uh, care nu sunt din anul 2016, ci sunt cu anterioritatea acesteia. Dorim, de exemplu, să vorbim despre consecințele violenței față de femei, care reprezintă o încălcare gravă a drepturilor fundamentale și o formă brutală de discriminare, care este și cauză și consecința inegalităților între femei și bărbați. Acest fenomen inacceptabil afectează în mod egal uh, toate statele membre cu consecințe asupra victimelor și asupra societății. E deplorabil că femeile și fetele nu sunt protejate în același fel uh, în fața violenței în funcție de statul membru în care se află. E nevoie, deci, de o îmbunătățire urgentă a politicilor europene în acest domeniu, lucru care nu s-a întâmplat în 2015. E nevoie, în primul rând, de ratificarea Convenției de la Istanbul din partea Uniunii și a tuturor statelor membre. Comisia va trebui după aceea să meargă mai departe, propunând o directivă specifică. De asemenea, două puncte importante din punctul nostru de vedere, să protejăm toate victimele uh, violenței de sex, inclusiv persoanele LGTBI și, pe de altă parte, această violență este nejustificabilă în, niciun, uh, în nicio circunstanță. De asemenea, lupta împotriva traficului de persoane nu ar trebui să aducă atingere drepturilor victimelor, a migranților și a persoanelor care se bucură de protecție internațională în ceea ce privește interdicția uh, arestării administrative a victimelor traficului de persoane și a minorilor neînsoțiți. Uh, Trebuie ratificată și Convenția Consiliului Europei pentru lupta împotriva violenței de gen. Un alt aspect important care nu este inclus în raport este vorba de protecția statului de drept. Acesta este un principiu fundamental pe baza căruia s-a construit UE și un element esențial pentru protecția drepturilor fundamentale. Și anul 2015, din păcate, această problemă era deja de actualitate. Iată de ce trebuie să avem un pact european asupra statului de drept pachet. Uh, este vorba de raportul doamnei Invelt, uh, despre care, uh, care vorbea despre această temă și trebuie să asigurăm valorile cotidiene care să fie respectate pentru toți cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Corața Bild, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să-l felicit pe colegul meu, domnul Naghi, pentru că a inclus atât de multe și atât de bine amendamentele care se referă la protecția drepturilor copiilor. A, și pentru că sunt copreședinte al uh, Intergrupului pentru Protecția Drepturilor Copilului aici la Parlament, mă bucură foarte mult acest lucru. E vorba de protecția drepturilor copiilor și în mediul digital, Uh, interdicția uh, profilingului, a publicității directe, uh, protecția datelor copiilor online, violența asupra copiilor, copiii dispăruți. Sunt foarte multe elemente care sunt incluse aici și sper să le susțineți cu toții. Aș vrea să profit de ocazie să vă spun pentru că este un raport despre drepturile fundamentale și uh, cu noua tendință în Europa uh, în creșterea extremei dreapta, trebuie să ne amintim că homofobia, mobbingul, uh, uh antidiscriminarea, toate acestea sunt o încălcare a drepturilor fundamentale în Europa, de neacceptat. Și v-aș reaminti încă o dată, Consiliul și Comisia trebuie să știe că uh, acea directivă împotriva discriminării care este blocată acum la nivelul Consiliului ar trebui să meargă mai departe, pentru că ține de drepturile fundamentale și sper că acest raport să fie o oportunitate pentru a merge mai departe în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, doamna Cinici. Mulțumesc, mulțumesc, Claude. Aș vrea și eu să mulțumesc în primul rând colegului nostru Naghi și tuturor raportorilor din umbră pentru munca importantă pe care au făcut-o și pentru ceea ce vor face și în continuare. Mă alătur și eu apelului făcut de doamna uh, Corața Bild și salut faptul că s-au inclus aici și drepturile copiilor. Însă astăzi aș vrea să mă uh, refer la un alt element. Cred că este absolut necesar ca printre drepturile fundamentale să includem și drepturile care să ne permite să-i protejăm pe uh, cetățeni de amenințările care apar pe internet de exemplu, dreptul de a fi uitat, uh, faptul că anumite conținuturi personale care ar putea pune în pericol reputația sau demnitatea unui cetățean să fie eliminate. E vorba de un caz, uh, de o situație foarte frecventă în țara mea, uh, situații care au dus chiar la sinucidere, în special în cazul femeilor, dar și al minorilor. De multe ori, tinerii sunt uh, victima bullyingului cibernetic și de tot felul de abuzuri care apar pe internet. Așa că, încă o dată, mulțumesc raportorului pentru toată munca făcută și vreau să subliniez uh, încă o dată cât de important este să se includă și aceste aspecte legate de internet în acest raport. Silvii, te rog. Doamna Kaufmann. Vreau să vorbesc în numele raportorului din umbră, domnul Niedermuller, care își cere scuze pentru că nu poate veni astăzi aici. Și am să citesc comentariul domnului Niedermuller. Aș vrea să mulțumesc în primul rând raportorului și raportorilor din umbră pentru munca asupra amendamentelor, care au fost foarte numeroase și anul acesta. În general, am prezentat amendamente care lărgesc domeniul de aplicare pentru a include mai multe elemente și categorii specifice care lipseau în mod sistematic. În primul rând, chestiunea statului de drept. Statul de drept este o cerință prealabil pentru respectarea drepturilor fundamentale, așa cum au confirmat uh, Comisia și Consiliul. Există multe chestiuni legate de statul de drept în anul 2015, uh, în special în Ungaria și Polonia. Mi se pare uh, evident că nu putem adopta un raport asupra situației drepturilor fundamentale fără să includem aceste elemente și eventuale soluții posibile. Nu trebuie să repetăm uh, aliniate uh, concrete din raportul Invelt, dar trebuie să menționăm câteva aspecte care apar în amendamente pe această temă. Uh, ne temem că drepturile referitoare la persoanele LGTBI lipsesc în mod sistematic în acest raport, de aceea s-au prezentat amendamente pe această temă. De asemenea, egalitatea de gen, care este reflectată într-o anumită parte a raportului. Se vorbește și despre violența împotriva femeilor pentru a include programe uh, de educare în ceea ce privește egalitatea de gen, de asemenea drepturile sexuale și de reproducere, uh, ținând cont în special de ultimele evenimente din Polonia și eventuala modificare a legislației uh, față de avort, tot în Polonia. În ceea ce privește romii, am eliminat un, alimina, un uh, alineat referitor la cerșitul utilizând copii, pentru că era o formă foarte simplistă de a analiza un fenomen foarte complex și credem că uh, sancționarea cerșetoriei nu reprezintă o soluție. Condamnăm de asemenea segregarea copiilor de romi și ne centrăm pe uh, problema discriminării cu care se confruntăm. Avem nevoie de un subcapitol în ceea ce privește libertatea de conștiință, de religie și de exprimare și nevoia de a proteja mass media și jurnaliștii. În chiderea recentă a unui uh, ziar de stânga din Ungaria a afectat pluralismul uh, politic în această țară. Dorim de asemenea să se lupte pentru libertatea de religie, în special ținând cont de uh, tendințele recente antisemite și de discriminare. Toate aceste chestiuni sunt esențiale pentru a fi incluse în raport și după întâlnirea raportorilor din umbră de ieri, aștept să avem un dialog uh, constructiv, dar mai avem multe de făcut până la adoptarea raportului în comisie în luna noiembrie. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină, dacă nu, ne întoarcem la raportor, domnul Nai. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, vă mulțumesc pentru toate comentariile făcute. După cum vedeți, este um, un subiect destul de complex și nu va fi ușor cu raportorii din umbră să uh, includem toate punctele de vedere. Aș vrea să vă mulțumesc încă de pe acum pentru toate amendamentele pe care le-am uh, auzit uh, aici, în special în ceea ce privește drepturile copiilor. Pentru că am uh, menționat încă de la început că doream să ne centrăm pe câteva chestiuni care uh, nu sunt prea des acoperite la nivelul altor rapoarte și pe anumite problematici uh, care au fost specifice pentru anul 2015. Cred că drepturile copiilor sunt esențiale și putem vedea că în toate capitolele și în special în capitolul referitor la copii, dar în toate celelalte ne centrăm pe această problemă. Dacă îmi permiteți, voi face un comentariu referitor la statul de drept, pe care îl vom include și pe acesta, însă nu doream să învinovățim și să arătăm cu degetul și nu suntem de acord cu colegii care doresc să utilizeze în felul acesta politica națională. Cred că acum ne aflăm la un nivel mult mai uh, înalt și ar trebui să facem comentarii de natură generală. Referitor la uh, cercetoria utilizând uh, copii, cred că există o neînțelegere aici. Pentru că aici uh, nu e vorba de a arăta cu degetul pe romi, dar este o chestiune pe care trebuie neapărat să o discutăm, pentru că este un fenomen care, uh, pe care îl vedem peste tot, uh, și aici la Bruxelles și în alte orașe, și nu are de-a face cu uh, etnia romă, ci cu faptul că copiii uh, sunt utilizați în aceste scopuri și e vorba de drepturile copiilor, indiferent că uh, e vorba de o etnie sau alta în Europa cred oricum că trebuie să discutăm despre această problemă la întâlnirea raportorilor din umbră. Vă mulțumesc încă o dată și așteptăm să cooperăm împreună. Okay, thank you. Um, the vote in Libya is scheduled for the 17 Mulțumesc, votul va avea loc la 17 noiembrie. Acum avem un vot la ora 10.40, stimați colegi, și dacă nu vă sperați, vom face o pauză până la 10.40, o scurtă pauză. Un Fernando, un punct procedural? Te rog. Da, de fapt e un punct procedural. Poate am putea să avem acum prezentarea privind trilogul în legătură cu codul vizelor, înainte de vot, înainte de pauză. Și asta pentru că există câțiva membri, câțiva raportori din umbră, care trebuie să meargă la o altă reuniune. Am vorbit acum cu doamna Valero și acesta e cazul dumneaei. Ar trebui să meargă la o altă reuniune mai târziu, dar și-ar dori să fie prezentă la discuția acestui punct care are de-a face cu codul vizelor. Am putea să procedăm așa? Dacă toată lumea e de acord, eu sunt de acord. Putem să folosim timpul mai eficient în acest fel. Da. Mulțumim pentru sugestie. Mă bucur foarte mult că putem să procedăm așa. Îmi pare rău pentru cei care și-ar fi dorit să bea o cafea sau altceva. Da, eu aș fi dorit o cafea, aș fi dorit o pauză, recunosc. Însă îmi voi, voi face ceea ce am de făcut și vom trece la revizuirea viz, codului vizelor. Bine, să o facem așa. Deci, stimați colegi, trecem la punctul 4 atunci, o prezentare a negocierilor uh, la data de 16 martie am votat acest uh, raport în comisie, am dat mandat raportorului să negocieze și a intrat în negocieri cu Consiliul și Comisia în ceea ce privește un acord în primă lectură. Negocierile au început sub președinția țărilor de jos și au continuat, bineînțeles, sub președinția slovacă. Și acum îi dau cuvântul în primul rând raportorului și apoi oricăror altor membri care doresc să intervină. Așa că, Juan Fernando, aveți cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că ați dat dovadă de înțelegere, le mulțumesc tuturor colegilor că mă lasă să fac această prezentare scurtă a stadiului în care ne aflăm. Știți că e un dosar important, o legislație foarte importantă și e foarte important ca codul vizelor să fie actualizat, ținând cont de articolele relevante pentru aria liberă conform acordului de la Lisabona și acordul privind tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Ar trebui să avem o politică privind vizele comune, un cod al vizelor comun și ar trebui să avem o gestiune comună a granițelor externe ale Uniunii Europene, astfel să ne putem asigura că există libera circulație a cetățenilor care vin din state terțe pe teritoriul Uniunii Europene. După inițiativa Comisiei, am avut dificultăți aici. Ne-am împiedicat de o lipsă de voință politică din partea Consiliului pentru a acționa în orice fel în direcția unui compromis cu Parlamentul European, adică cu noi, Comisia Libe. Am văzut că există această lipsă de voință politică, dar ajunge la un compromis cu Parlamentul European într-o serie de discuții interesante cu Consiliul până acum, mai ales la sesiunile de trialog pe care le-am avut până acum. Ieri am avut o reuniune cu președinția slovacă, cu președinția comisiei, reprezentată acolo de domnul Matias Rute, director general, și am revăzut întregul dosar. Am fost atenți la vizele umanitare, apoi am trecut la o discuție despre cooperarea cu țări care dau dovadă de disponibilitate în ceea ce privește readmisia cu statele membre UE. Apoi am trecut la o discuție despre actele delegate și de punere în aplicare, mai ales în ceea ce privește domeniul aerian și vizele, obligațiile. Apoi a existat o prezentare. Apoi am uh, discuta despre definiții în ceea ce privește codurile și apoi despre viz, mecanismul privind vizele cu intrări multiple. Pe niciunul dintre aceste capitole nu am văzut niciun fel de disponibilitate, niciun fel de semnal de bunăvoință din partea Consiliului de a se mișca în direcția noastră. Noi ne-am arătat disponibili la compromis care, dintre capitole. Noi eram dispuși să trecem de la punctul de vedere original, cel exprimat de raportor și de raportorii din umbră adică poziția Comisiei Libe pe subiect. Am ne-am deplasat spre direcția lor, însă nu am văzut niciun semnal din partea acestora Consiliului de a veni și spre noi. Dacă acesta ar fi ultimul caz, singurul caz în care situația e așa, atunci nu ar fi ceva scandalos, însă nu e așa. Există o serie întreagă de dosare care sunt tărăgănate, în care tot avem dificultăți cu Consiliul. Ei nu înțeleg că noi suntem acum co-legislatori. Nu sunt doar ei cei, care iau decizii, prin decizii cadru, așa cum se întâmplau lucrurile odată. După tratatul de la Lisabona, suntem co-legislatori. Suntem foarte importanți în ceea ce privește elaborarea legislației. Însă lucrurile nu stau așa pentru că ei sunt inactivi. Și aș mai adăuga încă ceva ca să vă dați seama cât de gravă e situația. Nu e vorba de vizele umanitare. Noi, Parlamentul European, avem dreptul să discutăm despre acestea, să ne axăm pe acestea. De ce? Pentru că am avut un, o serie de audieri în care am ascultat organizații umanitare, ONG-uri, biserici, reprezentanții ai societății, societății civile, toți aceia care sunt foarte îngrijorați de această dimensiune uriașă a crizei umanitare prin care trece Uniunea Europeană, criza refugiaților. Însă nu e doar despre vizele umanitare, unde ei nu sunt dispuși să miște. Nu, ei nu sunt dispuși să uh, facă un compromis în ceea ce privește facilitarea, cooperarea, readmisia pe acte delegate de punere în aplicare, pe reprezentare obligatorie, care ar facilita chestiunea legată de vize pentru atât de mulți pe definirea rudelor apropiate, pe vizele cu intrare multiplă. Dacă Consiliul nu e dispus să coopereze, nu va exista legislație deloc, pentru că ei par să nu înțeleagă că pentru a avea o asemenea legislație au nevoie de noi, au nevoie de codecizia noastră, de implicarea noastră în procedura legislativă. Și dacă nu înțeleg, nu doar în acest caz, ci pe o serie întreagă de dosare importante, cum ar fi pachetul privind azilul, revizuirea Schengen și atât de multe altele. Nu va exista legislație în viitorul previzibil și înseamnă că la sfârșitul mandatului ne vom confrunta cu un adevărat dezastru. Și ar trebui și ei să fie îngrijorați, pentru că vorbim de întreaga, întregul concept european care se stinge sub ochii noștri. Mulțumesc, avem un raportor din umbră care dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, am, doamna, spune doamna Valero, vreau să-l sprijin pe raportor și noi vedem lucrurile la fel, ceea ce se întâmplă acum în Consiliu. Nu e un caz singular. Același lucru se întâmplă și la trialogul în ceea ce privește mecanismul de suspensie. Aici de suspendare. Lucrurile stau exact la fel. Însă situația nu funcționează așa. Știm că nu funcționează, nimeni nu folosește acest mecanism de suspendare și atunci trebuie să se facă ceva, să intervină o schimbare. Am vrut doar să-mi exprim sprijinul față de raportor și cred că la reuniunile în trialog e foarte important să avem o poziție puternică, pentru că Consiliul nu vine în întâmpinarea noastră, nu ne vrea, ar vrea să ne aflăm altundeva, nu să ne opunem la tot. Însă suntem colegislatori și Consiliul trebuie să înțeleagă acest fapt. E singurul lucru pe care am vrut să-l adaug. Mulțumim foarte mult din partea PP, domnul Becar, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte aș dori să subliniez ceea ce am spus și în discuțiile personale de până acum. Până în ziua de astăzi, Nu am avut nicio intervenție prin intermediul raportorului la trialog. Și cred că acest lucru e de la sine înțeles. Trebuie să fim loiali, să respectăm hotărârile luate în comisie. Însă situația de la trilog cred că e cu totul alta față de ce ne-a spus raportorul. Da, într-adevăr, Consiliul dă dovadă de puțină disponibilitate în ceea ce privește vizele umanitare și existența acestora sub orice formă. Așa cum apar aceste lucruri definite în hotărârile Parlamentului, în comisia noastră. Consiliul a argumentat ceea ce am subliniat și noi întotdeauna, dar care nu a reieșit ca subiect la discuțiile din trilog, și anume regulamentul privind vizele umanitare nu trebuie văzut în legătură cu noul codex primind vizele și nu are nimic de a face cu oamenii de afaceri, artiștii și așa mai departe și acesta e, de fapt, singurul punct în care Consiliul are o reticență crescută. Recunosc că în toate, celelalte, în, ce, în toate celelalte puncte eu nu văd o reticență, ci văd o tactică de negociere care e, bineînțeles, logică. Și cine a mai, a mai participat la asemenea proceduri știe că e o tactică normală de negociere. Și anume pe unele puncte sunt reticenți, nu vor un compromis, pentru că luptă pentru un compromis pe punctele cele mai importante. Eu cred că pe viza cu intrare multiplă există o posibilitate de compromis. Mai văd și alte aspecte, aspecte care sunt foarte definite în dreptul fundamental din Uniunea Europeană. Acolo rudele sunt definite, uh, și, bineînțeles, intră, intră aici bunicii și nepoții. Apoi eu cred că e posibil un compromis. Eu sunt împotriva opririi acestor negocieri din partea noastră. Consider că în cazul vizelor umanitare e necesar ceea ce cere și raportorul nostru de la Consiliu și anume un semnal foarte clar, un semnal clar pentru vizele umanitare. Și cred că acesta poate fi negociat ușor, că, că dacă și au obligația și Consiliul și Comisia și Parlamentul în acest sens în ceea ce privește munca privind uh, relocarea. Acolo să fie bine ancorată o viză umanitară, așa cum am formulat noi toate acestea în compromisuri și de aceea apelez la fiecare dintre noi să nu folosim această poveste cu codul vizelor, astfel încât să îi afectăm tocmai pe, pe cei pentru care muncim. Sunt foarte, foarte multe puncte foarte importante pentru Europa și sunt foarte mulți turiști, oameni de afaceri din state terțe, terțe, artiști care vin la noi și cred că nu e corect ca noi aici să dăm dovadă de reticență. Și asta doar pentru că e această situație cu Consiliul, care din punct de vedere tactic se comportă cam neîndemânatic. Însă eu cred că putem rezolva problema. Și raportorul a dat dovadă de uh, multă abilitate pe foarte multe puncte în această negociere și sper că lucrurile vor arăta la fel, însă nu trebuie să ne retragem acum. Mulțumesc! Cum doamna Cecilia Wikström are cuvântul. Mulțumesc foarte pe scurt, pentru că raportorul nostru din umbră, domnul Gerard Depre, nu e astăzi aici. A vrut doar să vă spun că îl sprijină pe raportor și că e alături de el și speră că vom ajunge la un rezultat foarte bun. Mă folosesc de această oportunitate pentru a transmite și eu același mesaj în ceea ce privește raportul Guillaume privind statele sigure și aici îl sprijină pe raportor. Mulțumim foarte mult, Cecilia. Pentru că am schimbat ordinea, cred că nu avem Comisia și președinția prezente, însă am auzit intervențiile din partea raportorilor din umbră și vă mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc lui Juan Fernando pentru că a avut această propunere de a discuta acum. Cred că am risca, dacă am încercat acum în două minute să mai discutăm despre un alt trialog al doamnei Ghiom, nu cred că merită, mă uit la raportor. Je disais, Monsieur le Président, est vous m'entendez? Domnule președinte, acum am auzit. Eu spuneam că eu procedez cum doriți dumneavoastră. Dacă doriți să votăm, votăm. Dacă doriți să vorbesc, vorbesc. I think we just have just one minute to the vote, so... Cred că mai avem doar un minut până la vot. Dacă cineva intervine, atunci toată lumea va avea de așteptat. Stimați colegi, dacă nu știți ce s-a întâmplat până acum, încercam să vedem dacă mai putem rezolva încă un punct înainte de a trece la votul electronic. Pentru că am um, rezolvat un alt punct acum, până înainte de voturi. Nu știu dacă înțelege toată lumea, însă nu vă îngrijorați dacă nu înțelegeți. Punctul doamnei Ghiom îl vom discuta mai târziu. So, colleagues, as soon as everyone has taken their seat, we'll... Stimați colegi, de îndată ce v-ați așezat la locurile dumneavoastră, vom începe cu votul. Două voturi rapide și apoi o aprobare a calendarului. Când toată lumea e pregătită. Yeah, let's go. Is everyone ready? E toată lumea pregătită? Bine. Știu că tu ești pregătit, Thomas. Verificăm dacă și ceilalți sunt. Stimați colegi, dacă toată lumea e pregătită, putem vota. Votăm la punctul 12, schimb automat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca. Bine, voi mai aștepta. Stimați colegi, ați putea face o pauză puțin? Coordonatorul PP dorește să-și introducă cartela în aparat. S-a deschis votul. A votat toată lumea. A votat toată lumea, s-a închis votul. who that was. I don't know whose report that was. Nu știu al cui raport a fost acesta, și mai este unul. Schimb automat de date, din nou, în ceea ce privește datele dactiloscopice în Danemarca. Să trecem la vot, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Vă mulțumesc foarte mult! Și cu asta am terminat cu votul electronic. Vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să trecem acum la punctul 14, calendarul liber pentru 2017. Coordonatorii au fost de acord cu proiectul de calendar. Acesta va fost transmis. E sprijinit, e sprijinit. Vă mulțumesc. Și am terminat cu votul electronic. Vă mulțumesc, stimați colegi, acelora care ați venit pentru vot. So uh, Trecem acum la punctul 15. Dacă nu răspunde, dacă nu vreți să rămâneți la acest punct, vă rog să părăsiți sala în liniște. Ah, okay. Unfortunately for point for point 15 we don't have um... la punctul 15 se pare că doamna raportor nu este în sală, doamna Ana Gomez însă este pe drum, deci poate... Ah, Doamna Ghion a venit în momentul dumneavoastră, Silvii, la locul și la timpul potrivit. Discutăm așadar punctul 3, raportul doamnei Ghion. Avem o listă comună, comunitară de uh, state sigur, de origine sigure, prezentarea negocierilor de la Trilog. Vă reamintesc, primul Trilog a avut loc în 30 septembrie. Doamna Guillaume ne va relata ce s-a întâmplat. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus-o, am avut un prim trilog Următorul este prevăzut pentru 19 octombrie. Am adoptat o poziție la Comisia Libe în 13 în 7, 7 iulie. Este un text uh, de calitate cu armonizarea pozițiilor în statele terțe și, de asemenea, cu un mecanism de revizuire mai rapid decât uh, cel, cel de dinainte. Avem tot interesul să consolidăm Acesta este calendarul general. Discuțiile însă nu sunt uh, nu au avansat foarte mult. Câteodată există confuzie în legătură cu anumite concepte și pentru că există o utilizare foarte limitată a acestor concepte pentru a evalua criza migratorie. Comisia a venit cu o serie de propuneri în legătură cu regimul comun de azil. Există așadar o provocare importantă în ceea ce privește metoda de lucru. Așadar, trebuie să fim precauți aici, trebuie să fim atenți asupra faptului că trebuie să ne coordonăm împreună Trebuie să ne informăm în legătură cu diversele texte, știind că acest concept al listei europene a statelor de origine sigure ține de toate propunerile comisiei. După cum am discutat cu colega Laura Ferrara, atunci când vorbim despre dosarul regulament de proceduri, pentru că prevederile conținute în regulamentul acestor liste europene trebuie să includă procedurile adoptate. Deci este vorba aici de respectarea pozițiilor care vor trebui adoptate. Pe conținut și pentru primele etape care vor veni. Există un risc de conflict cu Consiliul pe anumite puncte, în primul rând în ceea ce privește armonizarea, pentru că noi am eliminat listele naționale de state de origine în favoarea listei europene. Consiliul nu susține uh, această opțiune dorește ca, cele, ca lista europeană să coexiste în același timp cu listele naționale, ceea ce nu pare foarte compatibil uh, cu dorința de armonizare generală și ar putea chiar să agraveze divergențele deja existente. Un alt lucru specific este că am consolidat o serie de drepturi Eh, efectul de suspendare al recursurilor și eh, incluzând eh, prevederi legate de minorități și alte grupuri specifice. Și aici pare destul de dificil să tratăm lista europeană în mod izolat față de altele. Un alt aspect complicat este metodologia pentru că dorim să acordăm un rol specific uh, unor organizații, cum ar fi ICNUR, sau ale unor uh, ONG-uri. Nu este însă vorba de a crea o nouă structură inutilă, ci să avem uh, câțiva actori care pot să ne ajute în munca noastră. Consiliul pare însă să-și dorească să amâne o parte a discuțiilor, discuțiile în legătură cu aceste liste, pentru regulamentul privitor la azil, ceea ce nu mi se pare corect, dorește să se avanseze, comisia însă dorește să se avanseze rapid și, sincer, în discuția cu raportorii din umbră, și mm, propunerea lui Gerard Depre uh, ne arată că atâta timp cât uh, problema listelor nu este rezolvată, nimeni nu vrea să meargă mai departe. Armonizarea drepturilor fundamentale este o plus valoare a poziției Parlamentului pe această listă. Deci, dacă scoatem din text toate aceste aspecte, cred că vom avea un regulament uh, foarte redus care nu va conveni Parlamentului. Va fi ușor complicat să continuăm aceste discuții, însă trebuie neapărat să rămânem pe poziții pentru a respecta poziția Parlamentului. Mulțumesc, uh, Silvii. Este un raport foarte unic, dar uh, îmi mulțumesc lui Silvi că ne-a prezentat uh, acest aspect al și intenția Consiliului de a include unele aspecte în pachetul pentru azil. Doamna Gomez nu este încă prezentă, deci nu putem să discutăm punctul 15, așadar mă uit pe ordinea de zi pentru a vedea dacă putem trece la punctul 5. Raportul anual în legătură cu protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Doamna Cinici, sunteți dispusă să discutăm acest punct? Îi văd pe Thomas și pe alți colegi aici. Este toată lumea de acord? Schimbăm ordinea punctelor de pe ordinea de zi? Dacă sunteți de acord, doamna Holmeier, vă rog. Aș avea o singură întrebare. Doamna Cinici nu poate să fie mâine aici și dacă avem timp, probabil am putea discuta astăzi și despre terorism, pentru că sunt și alți colegi aici. Am avut doar o scurtă actualizare a stării de fapt și doamna Cinici e aici și am putea discuta și acest subiect, dacă convine tuturor. That's a great idea, and uh, just again, if permission of the committee, um- o idee foarte bună. Vă cer uh, din nou voie să schimbăm ordinea de zi, așadar. Catarina, adoptăm acest punct și după aceea terorismul. Foarte bine, mulțumesc, Claude. Și mulțumesc și Monica pentru că Astfel, acum putem trece la acest raport anual privind protejarea intereselor financiare ale UE. Discutăm acest subiect. în absența raportului anual, care va apărea la începutul anului, însă nu știm când va fi publicat, datele de acolo ne-ar fi dat mai multe uh, informații. Am fi putut uh, să vedem impactul aspectelor uh, legislative și ale textelor legislative europene. Frauda există și, din păcate, are loc în statele membre. Pierderile se estimează la 1000 de miliarde de euro pe an cu repercusiuni economice eh, majore. De-a lungul anilor am văzut o serie de încercări de a face propuneri pentru a se acționa la nivel comunitar, nu doar la nivelul statelor, statelor membre. Se confirmă faptul că aceste lucruri continuă, însă trebuie să protejăm cetățenii și să arătăm că cetățenii, că fondurile cetățenilor sunt bine cheltuite la nivel european. Este un pas foarte mic de la fraudă la corupție și aceste fonduri deseori susțin criminalitatea organizată și terorismul. Acestea ar fi ideile mele principale. Este vorba de un fenomen complex în legătură cu care trebuie să acționăm. Este evident acest lucru trebuie să subliniem importanța instrumentelor necesare pentru a lupta împotriva fraudei și legislația în legătură cu protecția intereselor noastre financiare dezbaterea de la plenara trecută în legătură cu procurorul european, am subliniat necesitatea foarte mare de a încheia uh, negocierile pe aceste probleme. Un lucru nu am putut să-l introduc în text datorită constrângerilor impuse de lungimea textului, însă cred că rolul uh, avertizorilor de integritate și uh, al uh, celor care relev, uh, care arată aceste fraude, trebuie să fie protejat avem nevoie de o propunere de directivă în acest sens, după cum a solicitat Parlamentul în repetate rânduri, pentru că contribuțiile care pot fi aduse de către acești avertizori sunt de importanță fundamentală. Deci, chiar eu voi depune amendamente pentru a adăuga aceste teme în raportul meu. Mulțumesc foarte mult, Caterina. Thomas este raportor din umbră din partea PPE. Mulțumesc, Catarina, foarte mult pentru prezentare. Mă bucur foarte mult să colaborez cu tine pe acest raport. Te respect foarte mult pentru ceea ce ai făcut deja în ceea ce privește lupta împotriva fraudei, împotriva mafiilor. Pentru mine, protecția drepturilor, finan- intereselor financiare ale Uniunii este un subiect extrem de important și deplâng faptul că un, statele membre nu încearcă să prioritizeze prea mult acest aspect. Comisia noastră în ultimii ani a reușit să aibă o serie de succese raportul va spune probabil că Uniunea Europeană nu a înregistrat progrese notabile în anul în ultimul an, probabil datorită absenței unui cadru pentru a lupta împotriva fraudei, corupției, spălării de bani și a altor activități de acest gen. Instrumentele actuale sunt ineficiente și incapabile să garanteze nivelul de protecție al intereselor europene. Um, evoluția directivei PIF, care este încă întârziată de către Consiliu și de către statele membre, ar permite Uniunii Europene să lupte împotriva fraudei financiare și ar duce la intensificarea cooperării între statele membre această directivă ar trebui să fie un pilon pe care să bazăm o protecție complexă a intereselor Uniunii, de exemplu la frauda cu TVA. În fiecare săptămână apare în mass media câte un caz de uh, arestări uh, ale celor care comit asemenea fraude în uh, statele membre. Uh, acest lucru ne arată că TVA ar trebui să fie inclusă în uh, domeniul de aplicare al acestei directive. Deseori TVA este legată de alte activități și este în interesul Uniunii Europene și ale stat, al statelor membre să combată acest, această fraudă. Un alt lucru pe care nu l-a menționat Catalina, dar pe care trebuie să punem accentul, este că această directivă trebuie să fie adoptată și implementată cât de curând posibil. Multe state membre trebuie să facă față cu deficite bugetare majore. Și în momentul de față, nimeni nu poate să calculeze câți bani vor fi pierduți datorită lipsei unei lupte coordonate împotriva fraudei și a activităților ilicite. Această activitate ar putea să fie instrumentul cel mai oportun pentru a lupta împotriva acestor activități. Mulțumesc, Tomas. Juan Fernando dorește să intervină? Da, vă mulțumesc. Nu pot să pierd ocazia de a relua că sunt dosare care sunt blocate de către Consiliu, inclusiv această directivă a intereselor financiare. Uh, blocată de către Consiliu, care nu înțelege rolul nostru ca colegiuitori, nu înțelege că uh, Parlamentul acum este colegiuitor cu puteri de pline în drept penal. Din motivul, în acest caz, al uh, problemei cu TVA. După decizia Curții de, Curții de Justiție, vedem foarte clar că TVA este extrem de importantă pentru Uniunea Europeană. Afectează și bugetul Uniunii Europene, pentru că proporția de TVA este esențială pentru finanțarea politicilor Uniunii Europene și de aceea trebuie să protejăm uh, să ne protejăm împotriva fraudei masive care se ridică la miliarde de euro pierduți uh, anual. Aici, din nou, ideea mea era că Consiliul nu dă dovadă de niciun fel de disponibilitate sau dorință de a ajunge la compromis cu Parlamentul European în legătură cu dosarele care trebuie să fie implementate obiectivele stabilite în Tratatul Uniunii Europene, în special în ceea ce privește justiția și securitatea. Nu doar directiva pentru protecția intereselor financiare, sunt și alte dosare foarte importante în legătură cu care nu se acționează, nu se face nu se redactează legislație datorită Consiliului care este veriga slabă în între instituțiile Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Caterina. Ești extrem de calificată pentru a redacta acest raport. Mulțumesc, Thomas, pentru aceste comentarii. Termenul pentru amendamente este 25 octombrie. Mulțumesc din nou cu a dumneavoastră, stimați colegi. Putem să discutăm acum punctul 27, care era, stabilit, era prevăzut pentru mâine, trilog, raportul în legătură cu trilogul uh, privitor la combaterea terorismului. Deci vom discuta acest punct cu voia dumneavoastră și o rog pe doamna raportor, doamna Holmeier, să intervină. Mulțumesc, Monica. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru flexibilitatea de care ați dat dovadă că am putut schimba ordinea de zi într-un timp atât de scurt. În primul rând, convorbirile cu Consiliul și Comisia se desfășoară într-un mod armonios și liniștit. Consiliul are deja uh, a ținut deja cont de pozițiile Parlamentului în ceea ce privește adresarea de întrebări, mai ales când dorim să ne asigurăm că pe subiectul propagandă, dreptul la libertatea de expresie nu este atins și clarificări în ceea ce privește um, cadrul textual. Mai există alte puncte unde reușim să ne apropiem de Consiliu. De exemplu, în uh, cali, primirea de calificare, de formare, recrutare și în ceea ce privește paginile de internet, unde Consiliul are aceeași abordare ca a noastră. Însă, mai rămân unele. În ceea ce privește victimele, aici am făcut un prim progres în ceea ce privește centrele de coordonare și condițiile de care e nevoie în statele membre să existe, ca în cazul în care există un atentat, să există pregătiri astfel încât să fie ajutate potențialele victime cât de devreme posibil. Îngrijirea bolnavilor e un subiect care întotdeauna producea greutăți până acum. De exemplu, când oamenii nu erau asigurați așa cum trebuie, atunci era foarte greu să fie tratați automat în stat. Lucrurile nu trebuie să stea așa. E nevoie de un tratament um, acut și de un tratament pe loc și apoi unul îndelungat. Apoi, important a fost și definirea termenului de victimă și Tratamentul psihiatric, psihologic, psihologic e la fel de important, ținând cont de diferitele sisteme de asigurări din diferitele țări și victimele terorismului trebuie să fie tratate. În, uh, în ceea ce privește centrul de coordonare am reușit să înregistrăm progrese. Consiliul e dispus ca și pe chestiunile juridice în ceea ce privește procedura penală în primul rând, apoi în ceea ce privește uh, despăgubirile și apoi în al treilea rând în ceea ce privește informarea victimelor, uh, asigurat vict, uh, familiei victimelor și legătura cu spitalele și companiile de asigurări. Aici au fost probleme și în Belgia, pentru că nu a existat niciun fel de coordonare, totul a durat mult prea mult, așa că încet, încet avansăm. Ce nu-și dorea la început Consiliul, unde era reticent pentru fiecare victimă să financeze un avocat propriu. Nu, Consiliul a spus foarte clar, nu putem proceda așa, nu dorim să procedăm așa. Există două, trei state membre în care există așa ceva, în celelalte nu. Uh, acele două, trei state membre sunt pentru, pentru restul împotrivă. Așa că eu cred că Consiliul va rămâne puternic pe poziție. Apoi continuă discuțiile și pe alte puncte importante, însă se vede că Consiliul este dispus să acționeze. Așa că sperăm că la următoarele reuniuni în trilog vom ajunge la niște compromise solide pe care să putem să regăsim poziția noastră și pe care să se regăsească și Consiliul. Mulțumesc Comisiei Europene pentru că de fiecare dată a fost reprezentată așa cum trebuie și a fost dispusă să propună compromisuri și a fost de asemenea foarte implicată în discuții și de aceea țin neapărat să le mulțumesc. Okay, thank you very much, uh, Monica. Mulțumesc, Monica. Raportor din umbră e pentru SD este Catrin Cinici. Dau cuvântul. Monica, te-a ilustrat. Mulțumesc, Claude. Vreau să-i mulțumesc și lui Monica care a prezentat uh, foarte bine uh, lucrările pe care le-am făcut uh, până ieri în cadrul trialogului. În general, există o atitudine pozitivă de deschidere și e adevărat că s-au apropiat oarecum pozițiile față de textul pe care comisia noastră l-a prezentat la trialog. Așa că Cred că putem ajunge la un compromis. Bineînțeles, finalizăm și anumite detalii care acum sunt în lucru. E vorba aici de un text complicat și partea cea mai complexă este cea de susținere sau asistență pentru victime. Ideea unei uh, eventuale coordonări este una pozitivă, bineînțeles ținând cont de asistența care poate fi uh, oferită victimelor. Însă eu spuneam chiar ieri la întâlnirea raportorului din umbră, trebuie să fim mai ambițioși. Asta dintr-un motiv foarte simplu, pentru că victimele atentatelor de terorism sunt victimele cele mai nevinovate dintre toate pentru că terorismul dorește practic să atace statul. Deci, într-un fel, sunt cetățenii cei care plătesc uh, oalele sparte pe pielea lor, uh, care, uh, niște, at niște atentate care, de fapt, aveau drept principal obiectiv statul. Deci, tocmai de aceea, uh, acesta ar trebui să protejeze și mai mult aceste victime însă partea cea mai complicată este cea a asistenței legale, a asistenței juridice, pentru că asta implică și niște cheltuieli suplimentare. Însă, așa cum i-a spus lui Monica și o spun din nou aici, trebuie să insistăm pentru a găsi o soluție care să facă într-adevăr dreptate victimelor de terorism. Probabil că vor exista și alte obstacole însă lucrările pe care le-am avut până acum în cadrul uh, trialogului au dat uh, rezultate bune și rezultate acceptabile pentru toată lumea. Iată de ce aș vrea încă o dată să mulțumesc Comisiei, a, uh, a cărei contribuție este ca întotdeauna fundamentală, tocmai pentru a ajunge la acea situație de echilibru pe care ne dorim cu toții, în special în cazul unei directive atât de importante ca aceasta. Și aici vreau să subliniez încă o dată faptul că avem nevoie de o rezoluție cât mai repede cu putință. Mulțumesc. Doamna Besero, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului, doamnei Holmeier, pentru munca sa la acest raport, un raport atât de uh, necesar pentru a actualiza această decizie cadru. E vorba aici de lupta împotriva terorismului și știm cu toții că această directivă este deja învechită, ținând cont de noile forme de terorism, de procesul de radicalizare, de uh, recrutarea pe internet, de călătoriile teroriștilor și așa mai departe. Nu e deloc ușor. Știm că terorismul are și o componentă politică importantă, deseori și de natură ideologică, ceea ce n-ar trebui să fie, dar aceasta este realitatea. Așa că Vă doresc succes uh, în acest trialog și vă susținem, bineînțeles. Vreau să o felicit pe Monica și pe doamna Chinici pentru felul în care au știut să susțină victimele. Victime uh, ale statului, în primul rând, dar de fapt un atentat terorist um, afectează întreaga societate. Chiar dacă nu ești lovit direct, societatea întreagă se poate identifica cu rolul victimei. De aceea este important și acel centru de coordonare, cum a spus Monica, l-am cerut uh, și uh, să fie inclus în bugetul LIBE pentru a avea finanțarea necesară, iar uh, la Comisia LIBE acest uh, lucru a fost deja adoptat. Și aici vreau să exprim o altă îngrijorare pe care am uh, făcut-o cunoscută în fața raportorului. Eu, din câte am înțeles, nu se dorește introducerea definiției victimei uh, în urma terorismului în această directivă, pentru că Consiliul spune că există deja o directivă a victimelor, însă această directivă include o victimă mm, generală uh, Uh, pentru toate categoriile și nu are nimic de a face cu o victima specifică pentru aceste cazuri de terorism. Trebuie să definim ce înseamnă o victimă a, a, în urma unui atentat terorism și acest lucru să fie printr-un text foarte clar. Deci ar fi bine să încercăm să introducem această definiție. Și așa cum a spus uh, Monica, va fi greu, însă este un element important. Pentru că atunci când uh, s-a întâmplat uh, atentatul de la Bataclan, eu sunt prietenă cu mama unui băiețel de 16 ani care se afla acolo și i-am spus primul lucru că trebuie să își caute un avocat, pentru că nu cunoști întotdeauna legislația care se aplică la Paris Uh, mama acestui băiat e din Spania. Noi avem foarte multă experiență cu terorismul, cu ETA, însă se afla la Paris și legislația era necunoscută pentru ea. De aceea, primul pas pe care trebuie să-l facă este să ia legătura cu un avocat. Și cred că trebuie să luptăm și pentru așa ceva. Mulțumesc! Mulțumesc, Teresa! Doamna Macovei, era la acest punct? Da, vă rog. Da, eu sunt raportor din umbră din partea ECR. Aș vrea și eu să o felicit pe Monica și pe toți ceilalți care au lucrat din greu la acest dosar. Trialogul uh, a făcut uh, progrese pozitive și în mod inteligent și aș vrea și eu să mă refer la acest centru de coordonare în statele membre Cred că este foarte important pentru că în cazul unui atentat terorist trebuie să ai un centru de referință pe care să-l cunoască toată lumea și care să coordoneze toate acțiunile necesare, inclusiv um, ajutorul oferit victimelor care au supraviețuit, dar care au nevoie de asistență psihologică, medicală și așa mai departe, și toate celelalte probleme conexe care trebuie coordonate Uh, din, de la nivelul unui singur loc într-un stat membru. Și bineînțeles e important să existe o coordonare și între aceste centre din statele membre. Chiar ieri am avut o dezbatere pentru că a, uh, în ceea ce privește asistența juridică avem deja o directivă pe această temă. În fiecare stat membru există un sistem în vigoare de asistență juridică, deci nu cred că e nevoie să-l introducem și aici. Există deja uh, un sistem național pentru asistență juridică, deci cei care merg în instanță îl vor putea utiliza. Cred însă că statul membru pe teritoriul căruia are loc un atentat terorist ar trebui să poată oferi uh, compensații victimele și, uh, de fapt, dacă mm, nu are niciun sens să, să dai în judecată statul, pentru că statul e clar că ar trebui să aibă intenția de a oferi aceste compensații. Și, în încheiere, un ultim comentariu. Cred că trebuie să încheiem lucrările la acest dosar cât mai repede cu putință, pentru că avem alte dosare importante în domeniul securității, însă, în acest caz, Consiliul uh, nu este împotriva noastră, nu este oponentul nostru, ar trebui să fim împreună și alături, pentru că interesul este comun și anume acela de a întări securitatea cetățenilor. Mulțumesc uh, foarte mult. Următorul uh, trialog va avea loc pe 20 octombrie. Doamna Holmaier va loc în încheiere. Nu, mă scuzați, doamna Holmaier. Nu v-am văzut, uh, Cornelia. Nu v-am văzut că să răzmâna și sunteți raportor din umbră din partea GUE. Îmi cer scuze, spune președintele. Da, stăteați acolo liniștită încât nu, nici nu vă văzusem, vă rog. Yeah. Dear Claude, <laughs> I'm here. <laughs> da, dragă Claude, sunt aici. Vreau să mă întorc la anumite puncte, unul legat de problematica legată de victime. E într-adevăr foarte complicată și sunt de acord aici cu cele spuse de doamna raportor din umbră de la SD și anume că sunt niște victime speciale și trebuie să spunem, investim mult în măsuri împotriva terorismului și cred că atunci trebuie să investim și aici. Cred că dezbaterea legată de avocat e puțin ascunsă, pentru că întotdeauna lucrurile stau în felul următor. Bineînțeles, anumite victime ale terorismului își iau un um, avocat comun sau uh, avocați care vin dintr-o anumită parte, așa se întâmplă de multe ori. E bine, dar un alt punct e următorul. Nu ar trebui niciodată să se interzică dreptul la avea un avocat să nu le fie interzis dreptul de a apela la un avocat. Cred că aici e o problematică la, în care statele membre construiesc o problemă care nu exista până acum și noi credem că e neapărat important să discutăm acest subiect. Când cineva dorește să-și ia un avocat, atunci da, trebuie să o facă, poate să o facă, mulți vor apela la alte tipuri de proceduri și se va întâmpla așa, așa se întâmplă de multe ori. Însă noi vrem să stabilim aici ce e important pentru acest tip de victime. Un alt punct În ceea ce privește infracțiunea, ce e într-adevăr o infracțiune teroristă, ce nu e, poate nu vom reuși să clarificăm definiția încât să fim cu toții mulțumiți, dar bine. Apoi, în ceea ce privește propaganda și terorismul, ce e propagandă, ce nu e propagandă, totul e foarte dificil, există foarte multe zone gri, așa că Trebuie să vedem dacă vedem uh, definițiile, cum stă situația. Formulările cred că au devenit tot mai bune și cred că pot fi trimise spre comunități, dar aici s-a găsit o soluție cu care uh, putem să trăim. Și în final aș dori să spun că și eu îi mulțumesc doamnei raportor, îi mulțumesc că discută cu noi, mi se pare foarte bine și sper că vom continua să colaborăm la fel de bine. Vă mulțumesc! Okay, thanks, Cornelia. And uh, Monica, to conclude, please. Mulțumim, Cornelia. Monica. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră, pentru că cu toți au fost prezenți la fiecare dintre reuniuni și am au avut totdeauna o intervenție foarte bună, așa că am putut să ne stabilim bine poziția. Am uh, trei observații de făcut. Prima în legătură cu victimele. Consiliul este dispus, ceea ce mi se pare foarte pozitiv, să accepte cea mai extinsă definiție a operelor, o, o, a victimelor. O victimă se definește uh, după ce fel de fapt a avut loc și cine a făcut-o. Sunt lucruri care sunt acceptate și de familie și așa mai departe. Acest termen extins. Așa că Termenul de victimă nu este restrâns de Consiliu. Aici Consiliul e alături de noi. Însă ce nu-și doresc, nu-și doresc să fie introdusă o ierarhie a victimelor. Și anume, o victimă a terorismului e mai importantă decât o victimă a unui tip de, a unui viol. Și cred că din formularea noastră revine acum destul de clar faptul că acestea victime sunt victime pentru că a avut loc un atentat într-un stat. Caterina, discut, am discutat acest punct, îl discutăm în continuare. Dreptul la avocat, acesta e deja acceptat, fiecare are dreptul la avocat. Însă se pune întrebarea legată de asistența juridică, care este restrânsă în, anumit, în statele juridice, în statele membre, pentru că și-ar dori să introducă un prag aici statele membre își do- sunt uh, sprijină în continuare asistența juridică normală, care oricum este acordată în fiecare dintre state. E un fapt acceptat, acceptat și de statele membre. Însă aici mai există și daune care sunt legate de această asistență juridică și aceasta trebuie să fie recunoscută și preluată astfel în text. Și îngrijirile medicale trebuie să apară ca drept la îngrijire medicală, îngrijire medicală gratuită și acestea toate să fie încorporate în definiția extinsă. Vorbim acum doar de pragul de venit, de la care cineva are dreptul ca statul să îi plătească avocatul. Dreptul la avocat îl are toată lumea. Acest fapt nu este controversat deloc. La propagandă lucrurile stau în felul următor. Între timp există o definiție foarte strictă în acest sens. Încă în introducere e definit acest fapt și că libertatea de expresie nu trebuie să fie atensă în, atinsă în niciun caz, chiar dacă e provocator, contraproductivă și așa mai departe. Toate acestea apar și în considerente și anume că libertatea de expresie nu este conținută în directivă, ci doar acele lucruri care ajută la pregătirea unor atacuri teroriste și acestea trebuie să fie și dovedite, acestea sunt propagandă. Textul este clar și în considerente există explicații suplimentare. Consiliul și Comisia au avut cam aceleași raționament și care e asemănător cu al nostru. Aici au reușit să se înțeleagă toți împreună. Apoi a devenit foarte clar și faptul că furnizorii de servicii nu pot fi considerați vinovați. Toate acestea apar în textul, în textul pe care l-am discutat împreună ieri. Cred că s-au făcut pași importante înainte și și Consiliul a fost activ în acest sens. Încă o dată vreau să le mulțumesc din nou raportorilor din umbră. Thank you very much, uh, Monica. Mulțumesc, Monica. Încheiem dezbaterea. Mulțumesc foarte mult uh, tuturor colegilor pentru flexibilitate și trecem la următorul punct, proiectul de recomandare pe marginea diverselor acorduri pe care le avem și am să rog pe doamna Gabriel, care este raportor, să ne facă o prezentare. Avem uh, acordurile cu Micronezia, insulele Marshall uh, și așa mai departe. Și de câte ori citez aceste uh, țări, mă și imaginez acolo, pe insule, deci e vorba de uh, scutirea de vize pentru cetățenii UE și uh, aceasta pentru cetățenii din aceste țări. Aceasta pe o perioadă scurtă de timp, până la 90 de zile, e vorba de consimțământ informat din partea Parlamentului European. Doamna Gabriel, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în primul rând, astăzi vă voi prezenta uh, cele cinci uh, rapoarte în ceea ce privește scutirea de vize pentru cele cinci uh, țări, Kiribati, Micronezia, Uh, Tuvalu, insulele Solomon și insulele Marshall. E vorba de țări care au fost trecute de pe lista negativă pe lista pozitivă. Și am să vă reamintesc uh, contextul. În urma modificării acestui regulament, Comisia a realizat negocieri bilaterale cu toate aceste țări pentru a ajunge la acorduri de scutire de vize uh, care sunt deja aplicate în mod provizoriu. Parlamentul trebuie acum uh, să își dea uh, cu părerea în legătură cu aplicarea permanentă a acestor scutiri de vize și v-aș ruga să nu, uh, nu-i vorba aici de prezentarea de amendamente, ci doar de adoptarea sau nu a acestor rapoarte și anume pentru încheierea acordurilor cu fiecare din aceste țări. Uh, am să vă subliniez care sunt uh, principalele elemente care apar în aceste proiecte de raport. În primul rând, există o valoare economică adăugată. Este primul element pe care doream să-l prezint la expunerea de motive, și anume faptul că aceste acorduri vor oferi oportunități economice atât pentru UE cât și pentru țările terțe indiferent că e vorba de creșterea fluxului turistic uh, sau de creșterea numărului de voiaje preliminare pentru antreprenori sau investitori. Aceasta susține două procese economice paralele. Pe de o parte, dezvoltarea sectorului turismului pentru unele din aceste insule, Kiribati și Micronezia, și negocierea acordului de parteneriat economic uh, cu 14 state din Pacific, printre care și cele despre care vorbim astăzi. Dimensiunea de mobilitate în acordurile de parteneriat economic este esențială pentru a avea beneficii reciproce. Al doilea element important, din punctul meu de vedere, este valoarea politică și simbolică a acestor acorduri. E vorba de acorduri care reprezintă încă un pas înainte, și anume un pas concret înainte, o reușită în ceea ce privește uh, aprofundarea relațiilor cu aceste țări membre ACP. Pe de altă parte, reprezintă un mijloc în plus de intensificarea dialogului politic, incluzând aici uh, libertățile fundamentale, drepturile omului, schimbarea climatică, protecția mediului și de a avea și mai multe relații economice. În contextul acestor acorduri vom avea încă o ocazie în plus pentru a avea un dialog politic cu țările ACP pe marginea unor chestiuni esențiale, cum ar fi, de exemplu, egalitatea între bărbați și femei. Mai mult decât atât, scutirea de vize uh, este un uh, progres pentru cetățeni, pentru turiști, pentru cei care doresc să-și viziteze familia și uh, aceasta ar permite o întărire a relațiilor directe între aceste popoare și ar reprezenta un rezultat concret uh, al acordului de la Cotonou pentru aceste țări. În al treilea rând, nu există un risc de securitate sau de migrație din partea acestor țări pentru că rata refuzului de uh, vize de scurtă ședere pentru resortisanții din această țară este foarte, foarte mică, iar numărul imigranților ilegali pe teritoriul european este aproape uh, de zero și nu a existat niciunul în, ultimul, în ultimii doi ani. În plus, e vorba de țări care sunt parte la acordul de la Cotonou și aplică uh, aliniatul 13 în ceea ce privește repatrierea imigranților ilegali. În al patrulea rând, respectarea criteriilor și importanța ca, după intrarea în vigoare a acordului, să se respecte în continuare criteriile din regulamentul uh, modificativ 109 în special respectarea drepturilor omului și reciprocitatea. Toate acestea sunt esențiale pentru ca uh, tratamentul să fie egal între toți, pentru toți cetățenii europeni și pentru a menține credibilitatea noastră ca și Uniune. În sfârșit, uh, vreau să insist asupra rolului important al Parlamentului la încheierea acestor acorduri. Eu consider că aceste acorduri uh, de scutire de viză uh, în uh, procedura interimară în care se află acum nu este potrivită, e nevoie de o continuitate și am cerut Comisiei să vedem care sunt posibilitățile noastre pentru a avea o altă practică alternativă. În încheiere vreau să mulțumesc colegilor și raportorilor din umbră pentru contribuția pe care și-au adus-o și sunt pentru adoptare rapidă a celor cinci rapoarte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Gabriel. Doamna Hiusmenova, doriți să luați cuvântul, vă rog. Dumneavoastră sunteți raportor din umbră pentru grupul ALDE. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să felicit raportorul pe doamna Gabriel pentru munca dânsei la aceste dosare și, de asemenea, pentru rapoartele pe care le dezbatem acum. Din partea grupului ALDE, Aș vrea să vă spun că scutirea de vize, atunci când se îndeplinesc uh, cerințele necesare, este în beneficiul cetățenilor de ambele părți, pentru că aceasta promovează dialogul și înțelegerea reciprocă. Aș sublinia încă o dată aici nevoia ca Parlamentul European să fie tratat pe picior de egalitate din punct de vedere legislativ, așa cum arată tratatele. Aș cere Comisiei să ne ofere și mai multe informații în toate etapele negocierii acestor acorduri. Deci, în procesul de negociere și să, ne pun, să nu ne pună în fața unui fapt împlinit. Mulțumesc, doamna Hiusmenova. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 18 octombrie și doar amendamentele de procedură vor fi eligibile. Mulțumesc și acum trecem la punctul 17, cred. Vreau să verific cu secretariatul pentru că s-au făcut schimbări pe ordinea de zi. Văd că nu. Atunci uh, trecem la punctul 17. E vorba aici de o prezentare uh, și starea actuală a negocierilor în cadrul trialogului. E vorba de o muncă legislativă. Raportor este domnul Diaz de Mera. E vorba de lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să țină viză pentru trecerea frontierilor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație revizuirea mecanismului de suspendare. Pe 7 iulie a avut loc o întâlnire extraordinară la Strasburg. Comisia LIBE a votat uh, mandatul pentru raportor și pentru echipa de negociere pentru a începe negocierile cu Consiliul și Comisia în vederea ajungerii la un acord în prima lectură. S-au făcut uh, multe eforturi pentru a prezenta acest raport în fața Comisiei Libe pe 31 august și acum dau cuvântul raportorului domnul Diaz de Mera pentru a ne prezenta starea negocierilor. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, sunt absolut de acord cu cel dumneavoastră și aș mai adăuga câteva lucruri în plus. Aș vrea să vă informez în legătură cu starea actuală a raportului meu. E vorba de uh, regulamentul 539 din 2001. În primul rând vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru susținerea unanimă la un dosar atât de complex din punct de vedere tehnic și politic. Și, bineînțeles, vreau să mulțumesc aici și secretariatului și vreau să subliniez aici, uh, uh, în fața tuturor, uh, profesionalismul de care au dat dovadă. Și aș vrea să vă dau câteva date ilustrative ca să vă faceți o idee în legătură cu starea actuală a negocierilor. Eu am primit acest raport pe 26 mai, pe 15 iunie l-am prezentat. Votul la LIBE a, și mandatul de negociere a fost votat pe 4 iulie, primul trialog a avut loc pe 6 iulie, prima întâlnire cu ambasadorul uh, Slovaciei pe 27 septembrie și am a, uh, a, uh, făcut numărătoare aici, de la primul trialog până la întâlnirea cu domnul ambasador, au trecut 83 de zile. Iată niște date care arată că Parlamentul a lucrat uh, din greu pentru a ajunge la un acord. lucru care nu se vede în egală măsură și din partea Consiliului. S-au făcut presiuni asupra noastră și am să utilizez această expresie pentru că ea reflectă foarte bine realitatea și se fac presiuni în continuare cu toate mijloacele civilizate, e adevărat politicoase, uh, dar s-au făcut presiuni care nu uh, țin cont de munca zilnică și cu propunerile pe care le-am prezentat în vederea ajungerii la un acord interinstituțional. Mai mult decât atât, trebuie să vă atrag atenția asupra unui alt adevăr uh, clar, și anume că presiunile au avut loc uh, într-un uh, moment precis, special, aș spune, și anume săptămâna trecută cei care spun că Consiliul este singurul care a avansat și că Parlamentul este cel care a blocat uh, negocierile la acest dosar, vreau să vă spun că este o adevărată minciună. La momentul acesta, Parlamentul a prezentat deja trei propuneri de compromis, trei propuneri diferite, tocmai pentru a ajunge la o soluție. O primă astfel de propunere, vă reamintesc aici, oferea posibilitatea de activare a mecanismului printr-o notificare cu ajutorul unei majorități simple a statelor membre, recurgând la actele delegate. Cu toții suntem de acord cu acestea. A doua propunere a fost aceea de a avea posibilitatea de implementare a mecanismului prin utilizarea actelor delegate în procedură de urgență. A treia propunere a fost aceea de implementare a acestei proceduri în trei etape, cum știe foarte bine domnul președinte. Crescând presiunea asupra țării terțe afectate, utilizând uh, acte delegate și de punere în aplicare, așa cum se întâmplă în mecanismul de reciprocitate. Ce s-a întâmplat de partea Consiliului? Consiliul nu a modificat nici măcar o virgulă din uh, textul său inițial, uh, și susține în continuare o propunere ilegală, conștient fiind de aceasta și fără niciun fel de justificare juridică, amestecă acte delegate și acte de punere în aplicare. E un lucru pe care nu că îl spun eu, ci e un fapt confirmat de serviciile juridice ale Parlamentului și de asemenea de Curtea de Justiție în uh, sentința C88-2014. Și deși uh, Consiliul uh, încearcă să meargă mai departe cu această poziție, noi nu putem modifica un temei juridic prin două proceduri juridice diferite. Pur și simplu nu putem să o facem pentru aceleași consecințe trebuie să avem aceleași soluții. De aceea trebuie uh, să găsim soluții propunerilor oferite de Consiliu și în special soluții legale pentru a ajunge la consens. Aș mai adăuga aici că în ultimele ore am primit uh, vești uh, optimiste din partea Consiliului și uh, mi-aș dori ca aici, în prezența comisiei, să se confirme aceste vești. Se pare că ultima propunere pe care am făcut-o a fost bine primită de statele membre și că aceasta ar putea fi punct de plecare pentru un viitor acord. Pentru a ajunge însă la un text definitiv, Consiliul și-a luat angajamentul de a prezenta o nouă propunere înainte de ziua de vineri sau poate vineri. Dacă așa se întâmplă, atunci săptămâna viitoare am putea uh, organiza toate ședințele de natură tehnică necesare și în felul acesta să ajungem la un acord. Am putea avea un uh, trialog chiar uh, miercurea viitoare. Pe lângă problema actelor delegate și de punere în aplicare, și dezbaterea pe marginea acestora, pot să vă spun că am ajuns la acorduri importante uh, pe marginea următoarelor puncte. Drepturile omului, sistemul de monitorizare din partea Comisiei, securitatea publică. Deci, iată toate informațiile pe care doream să vi le prezint astăzi aici și vă mulțumesc încă o dată pentru înțelegere și pentru susținere. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Dacă Consiliul dorește să răspundă și după aceea colegii, nu poate întâi uh, membrii comisiei. Doamna Zipăl, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, din păcate, pare necesar să subliniem din nou faptul că vorbim de procedura obișnuită de legislație în Uniunea Europeană și că avem de-a face cu două camere în cooperare bună, Parlamentul European și Consiliul European. Acest Parlament European, împreună cu Consiliul, e legislator pe toate dosarele legate de vize, așa că, bineînțeles, suntem co-legislatori cu Consiliul pe orice fel de mecanism de suspendare. Pentru a evita acest lucru și a spune că nu avem un asemenea drept, e bine, îmi pare rău să spun, dar e absolut ridicol. Eu îl respect foarte mult pe raportorul nostru, domnul Diaz de Mera, care a spus foarte clar și nu pot decât să subliniez acest fapt, că ceea ce am văzut în ultimele săptămâni e faptul că noi, Parlamentul și în special raportorul nostru, a făcut tot ce a stat în putință astfel încât să se miște lucrurile, să fie organizate compromisurile, însă până acum nu e nicio mișcare care să vină din partea Consiliului. Dacă mă uit la compromisul care ne-a fost prezentat. Atunci, consider că noi, ca Parlament European, am mers într-adevăr departe. Și nu văd niciun motiv bazat pe fapte pentru care acest fapt să nu fie acceptat de Consiliul European. Ce avem acum pe masă e un compromis foarte bun, astfel încât să ne asigurăm că de câte ori este necesar, Consiliul și Comisia pot să ia acțiuni rapide, să inițieze dialogul cu țările de câte ori există o problemă. Însă, în același timp, să ne asigurăm că drepturile Parlamentului sunt respectate. Dacă vreodată va fi necesar să fie suspendate vizele pentru toate cetățenile a unui stat sau al, al altuia. Așa că, în această linie de idei, sper că și Consiliul va deveni activ și că vom putea închide acest dosar pe baza compromisului care ne-a fost prezentat. Totul într-un timp foarte scurt, astfel încât să continuăm cu liberalizarea vizelor. Mulțumim, Brigit. Trecem la președinție acum. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportorului pentru că, pentru negocierile de până acum. Nu voi face comentarii în ceea ce privește circumstanțele juridice ale dosarului și procedurale. Mai degrabă, aș dori să fiu de acord cu cele spuse de domnul Diaz de Meras în concluzia intervenției sale, mai ales când menționa că trebuie încurajate uh, dezvoltările înregistrate în ultimele zile. Cred, într-adevăr, că săptămâna trecută a fost începutul unei etape mai pozitive în negocierile noastre și cred că propunerea pe care am primit-o săptămâna trecută va putea să ne folosească ca bază pentru închiderea acestui dosar și aș dori să asigur această comisie și pe estimații membri că acest dosar rămâne o prioritate pentru președinție. Vom face tot ceea ce ne stă în putință astfel încât să ajungem la o concluzie foarte curând. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule, și din partea Comisiei, doamna Belinda Paic, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, îi mulțumesc domnului Dias de Meras, mulțumesc președinției pentru angajamentul de care au dat dovadă, astfel încât să ajungem la un rezultat. Discuțiile nu au fost ușoare pe acte delegate, acte de punere în aplicare. Înțeleg că reuniunea, la reuniunea de ieri, statele membre au discutat despre compromisul revizuit pe care l-am primit vineri din partea Parlamentului. Cum spunea și președinția, putem să folosim acest document ca o cale de urmat pot să spun că în propunere existau deja următoarele. Dacă vor reși noi date în legătură cu situația, cu o situație într-o țară care devine scutită de vize, deja Comisia trebuie să înceapă un dialog cu statul în cauză, să vadă cum se poate rezolva totul. Nu e nevoie de un act de punere în aplicare din partea Comisiei, astfel încât să fie inițiat un asemenea dialog. Și cred că acest lucru a devenit clar pe parcursul trilogului și că Parlamentul a înțeles. Sper că va fi posibil ca serviciile juridice ale instituțiilor să uh, și aducă și ele aportul, să aibă aceeași poziție, pentru că e dificil când există păreri diferite. diferite. O instituție spune e ilegal, cealaltă instituție nu e de acord. Așa că probabil în paralel cu discuțiile de pregătire care au loc pentru următorul trilog formal, oficial, ar fi bine ca serviciile juridice ale Parlamentului și Consiliului să poată să discute toate aceste chestiuni, astfel încât să vedem exact unde ne aflăm și dacă există un dezacord sau nu. Mulțumesc privind legalitatea sau ilegalitatea. Mulțumim foarte mult, mai doresc și alți membri să ia cuvântul. Nu, atunci... Da, vom aștepta această propunere din partea Consiliului, domnule Diaz de Mero, așteptăm vineri. Ați dori să trageți niște concluzii? Solamente... Da. Domnule președinte, da, din uh, politețe pentru a uh, mulțumi toate comentariile, pentru toate comentariile pozitive și vreau să mulțumesc reprezentantului Consiliului și Comisiei pentru uh, cele ce au spus. Vă mulțumesc și să vedem ce se va întâmpla cu documentul prezentat vineri. So we look forward to this next stage in the next. Da, se va trece la o nouă etapă, noi dezvoltări. Vă mulțumim, domnule Diaz de Mera. Vă mulțumesc, colegi, pentru, stimați colegi, pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Am reușit să acoperim mult din ordinea de zi de astăzi. Vă mulțumesc mult pentru aceasta. La punctul 18... Doar vreau să le spun colegilor că la ora 3 avem o audiere liber în ceea ce privește cooperarea Schengen prezent și viitor. Audierea va avea loc aici, așa că dacă v-ați putea întoarce aici la ora 15 pentru cooperarea Schengen, audierea pe acest subiect, atunci am putea încheia, am, putem încheia destul de repede astăzi. Sesiunea de dimineață s-a încheiat acum, stimați colegi, și ne întâlnim la ora 3 pentru audierea Schengen. Vă mulțumesc foarte mult!